I tell you what I know. Yeah, do you know this? Dear colleagues, please take seat. Let's start our meeting. Bună dimineața, dragi colegi, vă rog să luați loc. Haideți să începem ședința noastră. Punct, primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. O putem considera ca fiind adoptată. The minutes Trecem acum la procesul verbal al ședințelor din 11 noiembrie până pe data de 8 ianuarie, toate aceste ședințe, toate aceste procese verbale. Dacă nu sunt uh, observații, atunci putem considera aceste procese verbale ca fiind adoptate. Vă mulțumesc. Am două comunicări de făcut. Mai întâi, vicepreședintele Catainen a fost de acord să vină în comisia noastră ECON pentru a, uh, pre, pre, pro, pentru a prezenta propunerea comisiei referitor la Fondul pentru Investiții Strategice și, în principiu, cred că această întâlnire va avea loc săptămâna viitoare, însă, în continuare, finalizăm calendarul. Și, după cum probabil știți, săptămâna europeană parlamentară va avea loc în perioada 3-4 februarie cu reprezentanții parlamentelor naționale și, confer și um, conferința referitoare la uh, articolul 13 referitor la pactul fiscal și va avea loc după amiaza va fi împărțită în mai multe sesiuni. Mai întâi vom avea o coordonare în ceea ce privește o, o parte a ședinței în ceea ce privește coordonarea uh, fiscală și agresivitatea fiscală și a doua parte va fi uh, consacrată autorităților fiscale, mai ales în ceea ce privește contextul uh, Uniunii Bancare. Și vă încurajez să participați la această ședință. Eu cred că ar fi foarte util ca pe aceste subiecte să avem un schimb de opinii cu membrii reprezentanți ai parlamentelor naționale. Cam atât în ceea ce privește comunicările și acum vă propun să trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Fondurile monetare. Avem acum deja un număr foarte mare de amendamente. 700 patru amendamente și le vom analiza. Iar în principiu votul va avea loc în, ședin, în uh, Econ pe 23 sau 24 februarie. De asemenea, doresc să vă informez că, ca și o urmare a solicitării din partea grupului ECR, coordonatorii ECON au hotărât că o evaluare de impact ar trebui să fie realizată în ceea ce privește amendamentele 22, 23, 24 și 27 Această evaluare trebuie să fie gata până la jumătatea lunii februarie, deci la timp, în așa fel încât să putem vota, după cum spuneam adinaur, pe 23-24 februarie. Și s-a ales organismul care va efectua această evaluare de impact și această evaluare de impact va fi definită, pregătită în zilele ce vor urma. Nu știu dacă mai trebuie să vă spun ceva mai mult referitor la contextul acestei uh, legislații deosebit de importante, așa că aș prefera să dau direct uh, cuvântul doamnei raportor. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, dragi colegi. Aș vrea să încep spunând printr-o cu un mic rezumat în ceea ce privește fondurile monetare pentru cei care eventual nu au participat sau nu au urmărit subiectul îndeaproape în ultimele luni. Aceste fonduri reprezintă un element important, o posibilitate importantă de investiții, un instrument în care sunt cuprinse miliarde de euro ce trebuie astfel gestionate. Și e clar că acești actori au un rol important pe piața instrumentelor financiare. E vorba de investitori, e vorba și uh, actori implicați sunt investitori și sunt de asemenea și cei care contractează astfel de fonduri. Și autoritățile fundațiile, organismele caritabile au posibilitatea astfel să facă apel la aceste fonduri monetare pentru a găsi surse de finanțare. Este foarte important de înțeles faptul că aceste fonduri monetare reprezintă fonduri investiționale, care, evident, sunt supuse anumitor riscuri. Și, de aceea, după părerea mea, acest regulament ar trebui să pună capăt situației acestea de vulnerabilitate, pentru că e vorba de bani ai contribuabililor publice, publici și astfel trebuie trebuie să ne asigurăm că aceste surse de uh, finanțare, care în mod normal trebuie să fie consacrate economiei europene, vor fi disponibile. După cum ați spus, e vorba de 704 noi amendamente care au fost astfel înaintate și vreau să mulțumesc tuturor colegilor mei uh, și raportorilor din umbră. Aș vrea să subliniez elementele cele mai importante, nu vreau să le trec pe toate în revistă, toate aceste amendamente. Aș spune că mare parte din aceste amendamente, ca urmare a discuțiilor mele cu colegii, Multe dintre ele sunt, de fapt, obiecții pe care uh, cu toții le împărtășim, însă abordarea este diferită și anume cum anume vom reuși să atingem aceste obiective. În loc să trec în revistă în mod individual aceste amendamente, le-aș împărți pe categorii, pe subiecte principale. Și din câte am înțeles, Unele dintre ele sunt într-adevăr deosebit de importante. Mai întâi, întrebarea este ce fel de bani investesc aceste fonduri monetare? Plecând de la diferitele amendamente înaintate, putem spune că există un sprijin larg în uh, registrul eh, și chiarul politic asupra ideii că aceste uh, fonduri pot fi investite uh, E vorba de uh, un capital uh, foarte sigur, de foarte bună calitate, cu garanții suficiente. De asemenea, există un sprijin pentru ca aceste fonduri monetare să poată să investească aceste fonduri. Contracte repo. Eu cred că acestea ar trebui să fie supuse unor condiții foarte stricte, așa cum uh, s-a prezentat în câteva amendamente, așa cum s-a sugerat în câteva amendamente. Sunt de asemenea de părere că se dorește o interdicție a sprijinului exterior, ceea ce mi se pare un element important pentru ca aceste fonduri să fie cât mai stabile cu putință și să fie fiabile. Acum, în ceea ce privește diversificarea activelor și a lichidităților, există o, diferite cifre care au fost astfel înaintate, dar eu sunt de părere că probabil am putea să venim cu oarecare propunere de compromis pe aceste cifre. În așa fel încât să ne îndeplinim un obiectiv și anume ca aceste fonduri monetare să fie cât mai lichide cu putință și că aceste lichidități sunt utilizate uh, pentru investiții în active. Unul dintre punctele pe care vreau să-l subliniez este nevoia de transparență. Eu cred că e o prioritate, o prioritate majoră pentru mulți dintre noi, în așa fel încât cerințele de dezvăluire a informațiilor și, de asemenea, o organizare a testelor de rezistență să fie cât mai transparente. Și eu mă bucur de sprijinul care există în acest sens pentru aceste idei. Acum, ar trebui să subliniez faptul că am ajuns la un oarecare grad de acord pe anumite subiecte, dar în continuare, în mod clar, există și puncte de vedere divergente pe acest dosar. Și punctul de părere cel mai divergent este cum anume facem față riscului sistemic, care este perceput a fi legat de aceste fonduri monetare. Salut ideile ce au fost înaintate în acest sens de către colegi, mai ales cele înaintate de colegi raportori din umbra. Prima idee este uh, o scădere a volatilității acestor uh, fonduri monetare, și anume fondurile Uh, monetare cu valori lichidative constante. Aș spune, domnule președinte, că e o abordare interesantă, deși oarecum diferită. Apoi au mai existat și o uh, propuneri pentru un model din partea domnului Cede, din partea ALDE, raportor din numără pentru ALDE. Eu sunt de părere că eventual, poate raportorii din umbră sunt cei care ar dori să se exprime pe marginea acestor amendamente pe care le-au înaintat, în așa fel încât să explice clar ce conțin acestea. Dar există acum și alte opțiuni mai clasice care sunt la dispoziția noastră. Uh, putem să avem o etapă de phasing out, așa cum spunea domnul Lamasur, Și aceasta răspunde și opțiunilor înaintate de domnul Kamal. Dar au existat și niște propuneri mai radicale care înainte nu au fost înaintate, ideea fiind ca acest fond, aceste fonduri să fie gestionate după un model bancar, deci cu supraveghere de tip bancar. Evident că ne-au mai rămas multe de făcut pentru a încerca să vedem care ar fi calea cea mai bună de urmat. Aș spune că printre subiectele care au fost evocate și care de altfel sunt între ghilimele foarte la mod în momentul de față, e problema fiscală a taxelor, a impozitelor. Și împărtășesc îngrijorările exprimate de doamna Jolie din partea verzilor, domnul Mații din partea GUE, în sensul că acest subiect este cu adevărat important și trebuie să ne asigurăm că nu există niciun fel de legătură cu paradisurile fiscale. Deci susținem, susținem pe deplin această idee și este foarte important, având în vedere și celelalte dezbateri pe care le avem în paralel referitor la aceste aspecte fiscale. Deci trebuie să ținem seama de aceste sugestii. Și, din punctul meu de vedere, aș spune că este crucial ca să definim niște puncte cheie Uh, niște puncte de acord în zilele ce vor urma și sunt gata să conlucrez cu raportorii din umbră pentru a redacta propuneri de compromis. Și în principiu avem o ședință uh, fixată deja pentru lunea viitoare și aș spune că, da, este important să ajungem la un compromis echilibrat, echitabil, care să țină seama de îngrijorări exprimate de cât mai multe grupuri politice, pe cât e posibil. Și să dăm dovadă de acea flexibilitate, în așa fel încât să evităm un scenariu așa cum l-am avut în mandatul precedent în acest Parlament. Și în concluzie, domnule președinte, m-aș referi la două aspecte, câteva aspecte care sunt uh, importante pentru că indică deja o tendință. Ideea de a avea o abordare mai soft, da, aș spune că nu mi se pare acceptabil. Și nu mi se pare acceptabil nu numai mie, ci și a multora din Parlament. Și chiar și la Consiliu. Da, evident, putem fi de părere că industria se poate descurca, poate fi prudentă și... Uh, însă e vorba nu neapărat de o industrie, ci mai degrabă de un sector comercial uh, și cred că ar fi poate o relație, aș spune chiar de natură incestuoasă, dacă am acceptat ca ei să se descurce între ei și să se autoreglementeze. Nu, nu uitați că aici există un anumit grad de risc sistemic și trebuie să recunoaștem acest lucru și trebuie să fim conștienți de faptul că la un moment dat s-ar putea să avem o anumită problemă. De aceea, în cadrul regulamentar pe care îl fixăm acum, trebuie să preîntâmpinăm apariția unor astfel de situații. Și cei care sunt de părere că toate problemele noastre pot fi rezolvate dacă uh, avem o abordare mai, mai soft, sincer, nu știm exact încă de pe acum care ar putea să fie consecințele pentru Europa, consecințele pentru piața de lichidități, pentru disponibilitatea uh, lichidităților în uh, scopul de investiții în Europa și nu putem fi siguri că va exista o convergență a acestor fonduri monetare. De aceea cred eu că prin pozițiile pe care le manifestăm, le exprimăm, trebuie să fim gata să dăm dovadă de flexibilitate. Pentru că într-o lume ideală, evident, toată lumea și-ar dori ca poziția lor să fie cea care să uh, fie predominantă și să fie preluată. Dar noi, ca și Parlamentul European, ca și Comisie Econ, trebuie să găsim un acord. Dacă nu vom face acest lucru, e clar că vom uh, proiecta o imagine negativă despre Comisia noastră, despre Parlamentul European, o imagine prin care se va crede că nu suntem în măsură să, fim, uh, să dăm dovadă de spirit de compromis, să ajungem la un consens pe un dosar atât de important. Mă voi opri aici, domnule președinte, și aștept cu nerăbdare să ascult ce au de spus raportorii din umbră, care este părerea lor și cum anume își doresc să înregistrăm progres și să ne explice de asemenea și propunerile lor de amendament mai în detaliu. The... Mulțumesc, doamnei raportor. Și din partea grupului PPE are cuvântul domnul Brian Hayes. Uh, thank, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc Nene Gil pentru uh, munca depusă pe marginea acestui dosar uh, dificil și controversat și să mulțumesc și celorlaltor, uh, și celorlaltor raportori din umbră. Sunt un nou membru al acestei comisii, dar am citit cu mare atenție discuțiile din ultimul mandat al acestei comisii au fost uh, discuții foarte aprinse, foarte angajate din partea tuturor și, după cum a spus deja raportoarea, sarcina noastră acum este să încercăm să rezolvăm această problemă, să încheiem acest dosar respectând calendarul pe care ni l-am stabilit. Și cred că dacă vom reuși acest lucru, impactul va fi unul uh, major. Dacă vom uh, vota un pachet funcțional care se ocupă pe de-o parte de această problemă sistemică amintită de Nina și pe de altă parte să ținem cont de diversitatea acestui uh, sector, dacă vom reuși acest lucru, dacă vom obține un pachet care va funcționa, Consiliul cred că uh, va fi foarte repede de acord cu acest pachet. Cred că Consiliul se așteaptă din partea noastră să clarificăm acest uh, dosar. După cum a spus de la bun început, domnule președinte, este un dosar controversat și dificil, dar în același timp, raportorii din umbră cred că înțeleg foarte bine care este miza. Este nevoie să ajungem la o poziție robustă și puternică. Miza, domnule președinte, este imensă. Mii de miliarde de euro în, din Uniunea Europeană, așa cum a spus uh, raportoarea, este vorba nu doar de um, credite acordate întreprinderilor mici și mijloșii, dar și unor companii de mari dimensiuni, unor uh, fundații uh, sectorului de retail. Deci un domeniu foarte important. În același timp încercăm să folosim piețele de capital, să folosim cât mai bine lichiditatea care există pe aceste piețe. și ar fi bine să evităm uh, efecte negative nedorite. Deci eu sunt uh, dispus că împreună cu ceilalți raportori din Umbra să găsim un compromis cu Nena Gil și cu restul Comisiei Econ, pentru că, după cum am spus, un pachet uh, care va funcționa va fi unul uh, deosebit de util. Într-adevăr, trebuie să discutăm și de problema riscului uh, sistemic. Din uh, fericire, Uh, din fericire, nu ne-am confruntat cu o, cu o problemă până acum, dar știm că acest lucru s-a întâmplat în Statele Unite ale, uh, ale Americii cu aceste fonduri. Nu, nu ne-am regăsit în această situație dificilă în Europa, însă acest lucru nu exclude posibilitatea ca o asemenea criză să se manifeste pe viitor. Deci este de responsabilitatea noastră să ne asigurăm că nu vom ajunge la o criză și să găsim o soluție Uh, proporțională acestei probleme. Unele dintre amendamentele pe care le-am depus în numele grupului uh, meu politic, după cum am spus, uh, sunt mai mult de 700 de, de instrumente. Um, eu am depus amendamente legate de riscurile asociate cu FPM-urile cu van constantă, cu valoarea activelor nete constantă și la alte câteva domenii și acum o să vi le prezint pe scurt. În ceea ce privește instrumentele FPM-urilor cu Van Constanta, după cum am spus, reglementarea acestor FPM-uri uh, prea strictă ar însemna ca lichiditatea să părăsească Europa, să nu mai avem uh, siguranța păstrării fondurilor lichide în Europa. Și în contextul economic de acum nu cred că este o soluție foarte utilă. Eu înțeleg, eu Consider că ambele tipuri de fonduri de piață monetară au un rol esențial în finanțarea unor părți a economiei europene. Avem nevoie pur și simplu de o bună reglementare a acestor fonduri. Cred că cea mai bună uh, soluție ar fi să impunem unele uh, comisioane care să țină seama de riscurile acestor uh, fonduri. Și aștept cu nerăbdare amendamentele de compromis, după cum a spus și doamna raportoare. În primul rând, eu propun crearea a trei tipuri. Un, un FPM de retail care să fie disponibil uh, doar indivizilor și uh, societăților comerciale care sunt uh, angajate în vânzări, apoi un tip de fond care trebuie să-și investească fondurile în obligațiuni de stat în proporție de până la 99%. Știm foarte bine că o mare o mare, o mare parte din uh, lichiditățile ale acestor fonduri sunt investite acum în obligațiuni de stat, aproximativ 80%, doar 10% sunt investite în uh, domeniul de retail. Situația este inversă în Statele Unite ale, ale Americii. Deci este important să înțelegem că există o diferență majoră între situația din uh, Statele Unite ale Americii și uh, Europa Apoi uh, mai propun crearea unui uh, fond de piață uh, monetară cu o volatilitate a valorii redusă, în care să impun, impunem, pentru care să impunem revaluarea în mod permanent la 90 de zile a valorii fondului respectiv astfel încât uh, primul uh, tip de fonduri și ultimul tip de fonduri ar, fi, ar urma să fie supuse unei reglementări uh, și monitorizări mai stricte. Deci, propunerea mea, domnule președinte, cred că poate fi descrisă ca Fees and Gates Plus. Și pe scurt, în ceea ce privește lichiditatea, am sporit pragul uh, lichidității uh, zilnic de la, ze- de la 10 la 13% și pe parcursul uh, întâlnirii raportorilor din umbră cu partenerii noștri din Statele Unite ale Americii, am uh, aflat că mm, partea cea mai importantă din reforma întreprinsă în Statele Unite ale Americii a fost uh, tocmai această mărire a pragului uh, lichidităților, pentru că astfel pot fi absorbite mult mai bine șocurile posibile. În ceea ce privește lichiditățile, sunt dispus să găsim, uh, să accept un compromis care să poată funcționa, deci putem discuta despre această propunere mai în detaliu, dar cred că o, un prag mai mare al lichidității uh, zilnice sau săptămânale va avea va avea un rol foarte pozitiv. În ceea ce privește uh, ratingurile, uh, impunerea acestor ratinguri ar, ar uh, afecta în mod negativ aceste fonduri. Este important ca investorii să poată cântări calitatea activelor acestor fonduri. Sunt, aș fi de acord cu ratinguri externe pentru aceste fonduri, însă uh, aceste ratinguri ar trebui să fie verificate de autoritățile de supraveghere naționale. În ceea ce privește diversificarea, ar fi bine să avem standarde diferite de diversificare, astfel încât să ne asigurăm ca fondurile, ca fondurile acestor investite să nu fie investite într-un singur activ. Însă, în ceea ce privește diversificarea, la fel cum se întâmplă și cu lichiditățile, aș dori să spun foarte clar opiniei publice și Comisie Econ că sunt uh, dispus să discutăm despre un compromis uh, posibil. Un uh, compromis care să poată funcționa atât pentru FPM-urile cu valoare activelor nete constante, cât și pentru cele cu această valoare var- uh, variabilă. În ceea ce privește transparența, sunt de acord că în mod săptămânal aceste fonduri ar trebui să publice nivelul fondurilor de care dispun, maturitatea investițiilor în ceea ce privește activele eligibile. Propun amendamente prin care aceste FPM-uri pot uh, investi în titluri comerciale acoperite de active nebancare, dacă acest lucru este adevărat din punct de vedere economic. Deci propun un pachet de amendamente care ține seama de necesitatea de a răspunde uh, posibilității unui risc sistemic și care ține seama de necesitatea de a perpetua acest uh, sector uh, financiar. Sper că vom reuși să ajungem la un acord, acord care va fi deosebit de important pentru viitorul uh, acestui sector financiar și pentru viitorul economiei uh, europene și pentru uh, Parlamentul European. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Kamal, raportor din urmă din partea ICR. Vă mulțumesc. Mă bucură că atât doamna raportor cât și Brian au o abordare constru- constructivă față de acest dosar. Sunt de acord M-am ocupat de acest dosar și în mandatul anterior, dar și constat că tonul este mai puțin uh, angajat, este mai calm acum față de trecut. Rămâne să vedem care va fi evoluția viitoare. Dacă este să revenim la principiile de bază, care sunt uh, liniile de divizare între noi în ceea ce privește aceste două categorii de fonduri de piață monetară? Unii consideră că cele cu valoare activă Uh, netă constantă sunt problema și că ar trebui să existe doar uh, fonduri cu valoare activelor netă variabilă, pentru că ele reprezintă soluția. Revenind la primul tip de fonduri, într-adevăr au existat probleme în Statele Unite ale Americii cu aceste fonduri și nu ar trebui să ne concentrăm doar asupra problemei geografice din Statele Unite ale Americii, ci ar trebui să înțelegem care sunt problemele și cum am putea să le soluționăm. Unii doresc să eliminăm cu totul aceste fonduri cu valoare variabilă și există câteva state în Uniunea Europeană care își doresc aceste fonduri să, să dispară cu totul și uh, ignoră faptul că și celelalte fonduri au probleme, pentru că uh, fondurile care se regăsesc în uh, FPM-uri cu van constantă nu se vor transfera în mod automat în FPM-uri cu van variabilă. Știm foarte bine că sectorul privat este întotdeauna acum pas înaintea uh, legiuitorilor. Și sunt sigur că se va găsi o soluție pentru a evita acest lucru. Probabil se va ajunge la plasarea activelor uh, pe o piață complet nereglementată. Ce se va întâmpla? Va veni o nouă propunere din partea Comisiei care va încerca să reglementeze această nouă parte a pieței și peste câțiva ani vom, vom, ne vom întreba de ce am ajuns în această situație, de ce trebuie să reglementăm aceste plasamente Uh, ne, nereglementate, deci vom fi în urmă din nou cu câțiva ani. Deci cred că cea mai bună soluție ar fi să uh, clarificăm care este situația și să rezolvăm uh, să rezolvăm problema pe care am văzut că, că s-a manifestat în Statele Unite ale Americii. O, un domeniu foarte important este diversificarea, să fim siguri că nu există o expunere prea mare uh, vis-a-vis uh, -vis față de un, uh, un singur uh, activ. În acest sens ar trebui să fie înțelese amendamentele depuse de mine, la fel ca și celelalte din partea uh, altor colegi. Cu toată, toată lumea este de acord că o rezervă de capital nu, re, nu reprezintă soluția uh, magică întotdeauna. În realitate, o rezervă larg, mare de capital ar însemna uh, oprirea funcționării acestor uh, fonduri. Deci ce trebuie să facem? Diversificare. Uh, trebuie să ne asigurăm că se dispune de uh, o categorie largă de active care pot fi răscumpărate în, uh, într-o perioadă foarte scurtă de timp. Apoi trebuie să analizăm și modelele independente de stabilire a prețurilor uh, activelor. Ar trebui să ținem seama de uh, modelele folosite de bănci, de exemplu, în acest sens. Avem nevoie de, o publica- de publicarea mai multor informații referitoare la, la um, uh, la fondurile în care s-a investit, apoi uh, în ceea ce privește uh, comisioanele plătite și aici cred că ar trebui să facem ceva. Apoi a mai apărut această, această problemă a agențiilor de rating. Există o directivă în acest sens. Nu știu de ce ar trebui să revenim asupra acestui subiect uh, aici Um, dacă considerăm că aceste agenții de rating nu funcționează suficient de bine, nu cred că putem rezolva această problemă prin acest regulament, ci uh, acolo unde, unde, unde este nevoie, în cadrul directivei existente deja. Și cred că ar trebui să înțelegem de ce uh, oamenii investesc în uh, fonduri de piață monetară, de ce nu investesc în, în bănci, care este necesitatea reală. Deci haideți să să privim uh, situația la rece. Înțeleg cât de delicată este poziția uh, doamnei raportor, dar uh, cred că putem clarifica acest sector, putem încuraja diversificarea activelor, putem consolida atât FPM-urile cu van constante cât cele cu van variabilă și aștept cu nerăbdare discuțiile viitoare cu colegii mei. Mulțumesc din partea ALDE, Peter Iețec. Vă mulțumesc, domnule președinte. Obiecțiile mele sunt, uh, obiectivele mele, îmi cer scuze, sunt aceleași. Trebuie să ne asigurăm că fondurile de piață monetară pot uh, finanța economia europeană în continuare. Știți că este vorba de o mie de miliarde de euro uh, care se regăsesc în aceste fonduri, însă în același timp trebuie să ne asigurăm că stabilitatea financiară nu este amenințată. Am, am, uh, am reflectat la majoritatea opțiunilor, mai ales când vine vorba de rezerva de capital, care este elementul principal al propunerii Comisiei Europene și mie mi se pare că cea mai bună opțiune o reprezintă un fond de piață monetară cu valoare activelor netă uh, variabilă. Un uh, fond uh, care să țină seama de transparență și care să asigure stabilitatea financiară. am avea și un mecanism uh, de stabilire transparentă a prețurilor activelor și aș uh, reitera principiile generale ale acestei uh, propuneri. O propunere care ar permite acestor fonduri să se bazeze pe metodele de piață și să-și păstreze acțiunile cu avantajele implicate, avantaje fiscale, compensarea, decontarea activelor în fiecare zi. În ceea ce privește SIN, absolut există două, două opțiuni. Să păstrăm meto- metoda actuală prin care uh, profitul este considerat a fi venit de capital în cazul unei uh, Uh, pierderi uh, se poat, aceste pierderi se uh, pot fi transformate în acțiuni în propriul port, portofoliu. Portofoliul acțiunilor ar trebui să fie evaluat în mod periodic, astfel încât am rezolvat problema scăderii valorii activ, activului respectiv. Trebuie să discutăm mai în detaliu acest mecanism propus de mine, dar mie mi se pare că este opțiunea cea mai echilibrată care răspunde uh, îngrijorărilor uh, diferitelor uh, instituții de supraveghere a sectorului financiar. Astfel, fondurile de piață monetară ar deveni mai sigure. Drept urmare, am decis să nu mă îndepărtez prea mult de propunerile Comisiei referitoare la ponderea lichidității și a diversificării activelor Nu aș dori să intru prea în detaliu în ceea ce privește cele 72 de amendamente depuse de mine, însă aș dori să repet cele spuse de antevorbitori. Va trebui să găsim o modalitate constructivă de a merge înainte pentru a ajunge la un compromis pe marginea acestui dosar deosebit de interesant și mi-aș dori ca poziția adoptată de Comisia noastră și de Parlamentul European să fie una uh, robustă și mă bucură modul în care am colaborat cu raportoarea și cu ceilalți laboratori din umbră. Mulțumesc Fabio De Masi din partea GUE are cuvântul. First of all, I would like to Mulțumesc, domnule președinte. Îmi doresc să salut abordarea raportoarei. Acest dosar trebuie să treacă, pentru că orice uh, reforme financiare am discutat, fie că e vorba de restructurarea domeniului bancar, înțelegem că există un risc foarte mare ca activitățile să uh, fie translatate în uh, sectorul bancar paralel. Și atunci pentru noi e surprinzător că atunci când tratăm problema shadow banking, să nu o numim deci, pe scurt, eu cred că trebuie să le facem treaba, pentru că al minter am dovedi o atitudine irresponsabilă. Mă preocupă faptul că expresia shadow banking sector nu e de regăsit în expunerea de motive pentru acest regulament. Și e ceva ce mi-aș dori să figureze în text. Colegii mei, Nina Bryan și ceilalți, au subliniat faptul că e o problemă realmente europeană. Există mulți bani în acest sector, dar concluziile noastre mm, practic sunt divergente. Tocmai pentru că sunt atât de mulți bani în acest sector, noi credem că Trebuie să putem ghida acești bani către o folosire mai uh, valoroasă și într-un um, mediu mai sigur. În ce privește acum amendamentele, credem că aceste fonduri monetare fac parte din sectorul bancar paralel și că, prin urmare, acest sector trebuie reglementat și suntem de acord cu cu recomandările instituțiilor internaționale, precum IOSCO, Comitetul um, pentru Risc Sistemic, pentru orice activități bancare. Și ca atare ne-am dorit un management și o supraveghere prudențială pentru a proteja uh, FPM-urile. În al doilea rând, credem că fondurile cu valoare constantă pretind să fie ceva ce nu sunt, adică un substitut la lichidități, un substitut ideal. Ori asta lasă o impresie greșită. Și asta înseamnă un risc sporit pentru, pentru investitorii de detaliu care nu dispun de suficiente informații, la fel ca investitorii profesioniști. Ori, noi credem că investitorii de detaliu nu ar trebui, deci, să abordeze valorile, um, fondurile cu valoare constantă. În următorii 5 ani, cred că am putea astfel spori transparența, reducând riscul de contagiune, riscurile sistemice și astfel am, fi, am respecta recomandările internaționale pe care tocmai le-am citat. Mai mult decât atât, uh, s-a uh, sugerat de către Comisie acea rezervă de capital și salutăm această propunere și pe o perioadă de tranziție de 5 ani, fondurile cu valoare constantă trebuie să introducă niște taxe de rambursare. Totuși, ne opunem uh, plafonelor de rambursare pentru că ele ar putea avea un anumit impact. Mai mult decât atât, pentru a spori stabilitatea financiară și pentru a reduce anumite tipuri de riscuri, ne-am dorit o evaluare a riscurilor în ce privește activele colaterale, nu credem că o tăcere ar trebui să fie uh, legale, tocmai din motive de transparență și de aceea susținem ceea ce a propus doamna raportor. Investițiile în produse derivate ar trebui să fie legale doar dacă scopul uh, lor exclusiv este acela de a funcționa ca un hedge fund. Uh, în ce privește evaluarea susținerii externe, sprijinului extern, am introdus un amendament pentru a șterge articolul 36. Suntem foarte preocupați și de fondurile din state terțe, care operează în state terțe și care pot fi percepute ca paradisuri fiscale. Am dorit să ne asigurăm că fondurile de piață monetară uh, nu uh, pot uh, fi operate din alte jurisdicții și deci să facă parte din uh, mișcări de fraudă fiscală și așa mai departe. Iată contribuția noastră la dosar în această etapă și aștept cu interes continuarea dezbaterii. Mulțumesc! În numele verzilor, Eva Jolie. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc Nina Ghil și raportorilor din umbră pentru explicațiile suplimentare. Am să fiu succintă și mă voi concentra pe mesajele noastre cheie. Așa cum s-a subliniat în uh, anteriorul schimb de opinii, noi considerăm că a ne complace nu e o atitudine potrivită la șapte ani după debutul crizei. Nu putem obține venituri mai mari fără mai multe riscuri și a pretinde contrariul nu face decât să aducă riscuri sistemice. Iată de ce. Suntem pentru consolidarea propunerii Comisiei, oferind o perioadă de tranziție pentru a converti uh, curentele fonduri cu valoare constantă în unele cu valoare variabilă. Astfel, acestea vor respecta regulile, atât cele prevăzute de comisie, cât și reguli suplimentare, cum ar fi obținerea unei, unei autorizații bancare. După ce am analizat amendamentele deja introduse, avem senzația că există o susținere transversală în majoritatea grupurilor. Fie în vederea unei perioade de tranziție sau chiar pentru o convertire imediată a vanurilor constante în vanuri variabile. Dată fiind această susținere politică, credem că doamna raportor ar trebui să aibă suficient sprijin pentru a-și consolida raportul. În acord cu doamna raportor și cu alți colegi din diferite grupuri politice, de asemenea susținem consolidarea aspectelor precum diversificarea un plan de uh, rambursare pentru FPM și în cadrul BRD susținem prevederi mai stricte în ce privește eligibilitatea contractelor pe produse derivate și un recurs mai limitat la uh, tipuri de contabilitate. De asemenea, unele amendamente solicită consolidarea propunerii Comisiei în următoarele domenii în mod explicit, fondurile de piață monetară care sunt stabilite în paradisuri fiscale trebuie interzise comercializării în Uniunea Europeană. Și am satisfacția să aud acum că doamna raportoare de acord cu noi. Credem că ESMA trebuie să aibă un rol sporit în supraveghere, asigurându-se că fonduri importante sunt supravegherea directă a ESMA în cazul unui risc de instabilitate financiară crescut. ESMA, doar în situații excepționale, trebuie să solicite suspendarea temporară a unui fond. Suntem de asemenea pentru integrarea CRD sau a unor principii echivalente pentru a reglementa politica de remunerare în cadrul FPM. În fine, ne dorim sporirea transparenței, asigurându-ne că ESMA publică situația acestui sector, așa cum este cazul și în Statele Unite. Vă mulțumesc. Thank you, FDD. Yes. Președinte, în numele FDD, domnul Wolf. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor celor care ne-au oferit uh, o paletă largă de amendamente. Am să mă limitez la trei puncte. 1. O observație despre motivele pentru care avem, avem nevoie de astfel de directivă. Practic, încercăm să abordăm piața financiară, unde o varietate de investitori acționează și mm, care, practic, sunt conectați la economia globală. E evident că am avut probleme pe piața financiară din pricina crizei și, cum s-a spus, în Europa nu au existat în mod punctual astfel de probleme, cele au pornit din Statele Unite. Oricum, trebuie acum să găsim o soluție la o problemă care nu s-a rezolvat și, creând acest text, nu știm care vor fi consecințele. Consecințele neintenționate. Știu că doamna Ghil ne spune că e preocupată că pe această piață specifică există actori, cei care oferă produse și cei care investesc în produse, par să se cunoască foarte bine, e o relație incestuoasă, practic, între ei. Din punctul meu de vedere, aceasta este ea însă și o problemă pe care trebuie să o abordăm. Uh, știm bine că asta se poate întâmpla și aici la noi. Unii asistenți parlamentari devin eurodeputați și apoi comisari. Uh, iată, eu cred că ar trebui, în primul rând, să reglementăm propria noastră activitate mai strict. Uh, Însă lucrurile nu funcționează, deoarece uh, faptul că unii oameni se cunosc între ei într-un sector nu înseamnă că sunt și competențe. Ce înseamnă asta pentru consumatori? De-a lungul anilor, această piață s-a dezvoltat. Uh, diverse fonduri cu valoare constantă sau variabilă s-au dezvoltat. Uh, și știind care erau dorințele investitorilor, s-a știut ce fel de lichidități sunt necesare, ce tip de fonduri, ce tip de produse. Acum, creând acest text legislativ, practic um, îi ajutăm pe producătorii uh, foarte uh, dotați, tehnic vorbind, uh, a elabora noi produse. Problema e că noi nu avem competențele aici pentru a crea astfel de produse ideale pentru piață. Ca urmare, dacă e să ne uităm la aspecte punctuale acestei directive, identificăm potențial pentru eșec în viitor. Bună oară! Uh, un subiect uh, de dezbatere rezervat de capital. Sigur, sunt lobiști de fiecare parte, Mm, încercând să sugereze care rezerva ce le convine lor. Însă, până la o urmă, o parte întotdeauna câștigă și o parte întotdeauna pierde. În astfel de circunstanțe, în special micii actori, um, cei care dispun de fonduri de doar 2-3 miliarde, vor pierde pentru că procentul pe care îl vor câștiga vor reduce taxelor de management. Și știu că suntem preocupați ne temem că tocmai administratorii de, de astfel de fonduri uh, iau banii cei mai mulți. Practic îi vom alunga pe micii investitori și doar cei mari vor rămâne în teren. În al doilea rând, un punct mai degrabă politic. E clar că există o agendă politică ascunsă aici, în, în transformarea completă a uh, valorilor constante și a transform, transformării în valori uh, variabile. Uh, Practic, uh, unii încearcă să se asigure că piața franceză va deveni în sfârșit funcțională. Uh, nu e neașteptat, dar în mod evident este inechitabil. Și, în fine, îmi cer scuze, domnule președinte, ați auzit și ieri același lucru la prânz. Există o fabulă lui Aesop care vorbește despre broască și scorpion. Scorpionul stătea pe malul râului și roagă pe, o roagă pe broască să traverseze apa. Broasca zice, de ce să fac asta? Nu vei face decât să mă înțep și voi muri. Scorpionul spune nu. De data asta, amândoi trebuie să scăpăm de apa adâncă, te voi ajuta să traversezi. Broasca a acceptat argumentul și a permis scorpionului să-i se urce în spinare. La jumătatea râului, scorpionul a înțepat broasca, a ucis broasca cu veninul ei. Pe măsură ce broasca murea, întreabă totuși, de ce mi-ai făcut asta? scorpionul a spus, îmi pare rău, e natura mea. Problema aici, doamnelor și domnilor, e că încercând să rezolvăm o problemă care în timpul crizei nu a generat nicio soluție, produsele care par să fie funcționale și care au fost create de actorii de pe piața financiară în an de zile, din nevoia de a face ceva sau de a fi văzut că faci ceva, am putea ucide piața, cum a spus și domnul Kamal, și să scoatem această piață din Europa când tocmai avem nevoie de mai multă lichiditate, de mai multe investiții, de mai multe produse pentru a ne asigura că în întreaga Europa în sfârșit apare și creșterea. Now we go to the cash. Mulțumesc. Acum trecem la procedura cash și primul vorbitor este domnul Lamasur. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc doamnei raportor și să o felicit pentru munca uh, formidabilă pe care a realizat-o, a făcut niște propuneri foarte coerente și, evident, toți raportorii din umbră uh, de asemenea, au făcut o muncă extraordinară, ca și mm, primul dintre ei fiind raportorul din partea grupului, eh, din umbră din partea grupului PPE. Ascultând pe cei care au intervenit, am avut senzația că am, av- că am avea nevoie de mai mult timp decât uh, am crede la prima vedere, fiind optimiști. În uh, mandatul precedent, Comisia Econ, deși a dezbătut foarte mult acest subiect, nu a reușit să ajungă la un acord. Și nu cred că suntem acum într-o situație de urgență. Ar trebui să ne acordăm mai mult timp, în așa fel încât să aprofundăm dezbaterea și să fim siguri că vom pune la punct un text care să fie satisfăcător, în loc să ne pripim. Eu aș dori, pe de altă parte, să subliniez că aceste fonduri de piață monetare au un rol, au o, niște trăsături diferite pe de o parte și de uh, cealaltă parte a Atlanticului. Deci referința americană întotdeauna e bine să fie cunoscută, dar dacă încercăm în mod sistematic să o transpunem uh, la nivel european, nu mi se pare să fie neapărat abordarea cea mai bună. Eu am înaintat un anumit număr de amendamente tocmai pentru ca noi să putem să reluăm dezbaterea de la început, de la cap, uh, plecând de la propunerea inițială de bază a Comisiei. Raportorul din umbră din partea FDD, FFD a, a pus sub semnul întrebării Franța, poziția Franței. Uh, gluma pe care ne-a povestit-o referitor la broască și la scorpion um, a ușurat oarecum uh, cuvintele sale, pentru că, într-adevăr, uh, broasca este Franța și trebuie să evite să fie ucisă de scorpion. Acum, dacă Comisia Europeană a făcut niște propuneri în care spune foarte clar că experiența demonstrează că aceste fonduri de piață monetară cu valoare constantă în caz de, de criză financiară creează mai mult risc sistemic decât celelalte cu valoare variabilă, atunci eu sunt de părere că trebuie să ne concentrăm pe acest model cu van variabil. tocmai din motivul că dorim să avem siguranță maximă pentru banii investitorilor și trebuie să ne asigurăm că felul în care funcționează aceste fonduri de piață monetară nu, vor, uh, uh, nu, nu va duce la apariția unui risc sistemic. Și cred că asta depășește cu mult cazul unei țări anume, pentru că va exista un impact mult mai extins. Părerea mea este că dacă, într-adevăr, se demonstrează că trebuie să menținem cele două alternative, cele două variante. Foarte bine, facem așa. Dar să fie foarte clar faptul că trebuie să avem avantajele fiecarei alternative în parte și să nu încercăm așa pentru a încerca să combinăm cele două modele, să de fapt să punem bețe în roată unui model care funcționează bine, deci cu van variabilă, comparativ cu acele fonduri cu van uh, constantă. Și să vă, vreau să vă spun că am fost foarte atent la argumentele celor care au spus că dacă vrem să menținem aceste uh, fonduri, ar trebui să le obligăm să aibă anumite trăsături asemănătoare cu cele ale băncilor, în așa fel încât să oferim investitorilor niște garanții care în momentul de față nu există. Aș fi de acord cu asta. Deci, în acest spirit, am. Uh, înaintat împreună cu ați colegi un anumit număr de amendamente și vreau să adaug faptul că împărtășesc de asemenea și ceea ce au spus diferiți colegi care au intervenit uh, referitor la paradisurile fiscale și faptul că trebuie să ne asigurăm că ansamblul acestor, acestor fonduri de piață monetare vor contribui la finanțarea unei uh, economiei în mod real, economiei reale și nu vor contribui la uh, Uh, evaziune fiscală sau practici uh, îndoielnice. Mulțumesc. Pervaș Beres. Mulțumesc, care cuvântul doamna Pervaș Beres. Merci beaucoup. Moi, je veux pas, je veux pas être très long. Je... Mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt. Aș vrea să-mi uh, exprim o temere care, după părerea mea, a fost deja oarecum evocat aici. Felul în care Europa se plasează într-un context în care trebuie să uh, răspundă la o recomandare din partea G20, care ne obligă să facem ceva și atunci Europa se mobilizează. Vreau să-i mulțumesc doamnei Nina Gils pentru că a preluat această, acest dosar. Nu e prima dată când îl abordăm și ră, rămân în continuare convinsă că din punct de vedere al răspunsului pe care Europa trebuie să-l dea pentru a-și uh, aduce contribuția la niște obiective de stabilitate financiară și de luptă împotriva unor produse financiare care nu răspund anumitor criterii, criterii, haideți să fim sinceri între noi, uh, aici ne referim exact la uh, Uh, aceste uh, fonduri de piață cu valoare uh, cu van constantă. Da, e clar că pentru a răspunde la toate aceste temeri ar trebui să vedem și ce s-a propus în mandatul precedent când am abordat acest subiect. Acum, ce avem pe masa de discuție? Aș vrea să fac trei observații. Prima observație, și cred că doamna raportor are dreptate când spune că în propunerea comisiei trebuie să înlocuim rezerva de capital care era definită în, um, uh, cu un procent și anume 3%, să înlocuim cu o rezervă care să fie legată de valoarea reală a riscurilor. Da, e o abordare destul de țintită a riscului, ceea ce mie nu-mi pune probleme, ci în principiu cred mai degrabă că ar merge în direcția potrivită. Acum rămâne de văzut ce înseamnă riscul, cum îl definim, care e calibrul său, dimensiunea sa și ulterior putem aprofunda. Dar principiul ca atare deci ca această rezervă de capital să fie în mod corect evaluată în, în paralel cu riscul, e bine. Acum, datoria publică. Datoria suverană. Doamna raportor propune și principiul, zic eu, că poate fi abordat, uh, să acordăm acestor datorii suverane un statut aparte. Bun, în acest context, raționamentul nostru trebuie să se desfășoare într-un spațiu, într-un context în care există o monedă unică. Deci asta ține și de felul în care funcționează Uniunea Europeană ca atare și piața unică ca atare. Dacă nu pierdem în vedere aceste aspecte, atunci trebuie să înțelegem că aceast, felul în care vom trata aceste datorii suverane nu trebuie să ducă la o diferențiere în funcție de state membre, cele care sunt toate membre ale uh, monedei euro, ale zonei euro. Pentru că altfel s-ar putea să redeschidem niște capitole pe care tocmai noi vrem să le încheiem în momentul în care am uh, am pus la punct o numenea bancară în momentul în care am analizat portofoliile băncilor și felul în care sunt gestionate datoriile suverane ale statelor membre. Și cea de-a treia observație pe care vreau să o fac este următoarea. Eu înțeleg creativitatea, între ghilimele, pentru a salva aceste uh, fonduri cu uh, van constantă. Înțeleg că există această dorință de a face propuneri noi. Există și impresia aceasta că am putea crea produse noi, asemănătoare cu uh, aceste uh, fonduri de piață cu van constantă, care ar avea o volatilitate scăzută și care ar putea să treacă printre plicăturile de ploaie, să nu mai fie supuse uh, riscurilor de retrageri masive de fonduri. Bun. Dar haideți să ne uităm în mod lucid, să analizăm în mod lucid situația. Dacă suntem într-un context în care avem aceste uh, fonduri cu van constantă, dacă se mențin anumite criterii în ceea ce privește volatilitatea, ei bine, indiferent ce am face noi, volatilitatea aceasta va continua să existe și riscul de retrageri masive de capital va continua să existe. Eu cred că există o modalitate de a salva aceste produse. Putem să le transformăm în produse cu adevărat bancare, de natură bancară, cu o garanție asociată și atunci acestea vor fi garantate, dar în continuare vor fi produse de investiții, de investiționale și că există în continuare dificultăți de lichidități. Și e clar că acestea în continuare vor fi inspirate de anumite strategii de investiții și în momentul în care supraveghetorii, care sunt cei care vor, vor analiza, vor monitoriza aceste produse, e bine, rolul lor uh, va fi mai redus pentru că, de fapt, uh, Uh, acest rol va reveni mai degrabă către ESMA. Și, în acest context, domnule președinte, acum 10 zile am discutat cu Banca Centrală da, acum 10 zile, exact. Și Banca Centrală ne-a spus foarte clar că, de fapt, nu era, nu era munca lor, nu era de competența lor, nu pot să analizeze aceste, nu pot să supravegheze aceste produse și că, deci, supraveghetorii sunt cei care trebuie să facă acest lucru pentru că e meseria lor. Deci nu e neapărat o competență a ESMA, cât mai degrabă o competență a structurilor bancare. Mulțumesc și acum are cuvântul Comisia, domnul Tilman Lerner. Uh, thank you very much for giving us uh, the floor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că am avut aici uh, foarte multe amendamente foarte interesante pe marginea propunerii noastre și clar că acestea merită să fie analizate mai îndeaproape. Acum, problema este că nouă ne este teamă că în momentul în care vrem să găsim mai multe soluții la aceste subiecte, avem un miliard un trilion de euro care uh, se află în joc e vorba de fonduri de monetare de piață și ca să mă refer mai ales la amendamentele 397 și cele care sunt legate de acest amendament 397, după părerea noastră, acestea au au o viziune mai degrabă pe termen scurt, mai ales în momentul în care vorbim despre rezerva de capital și dacă vrem să o modificăm comparativ cu ce era inițial produs. Și e clar că aici există uh, Uh, solicitarea ca autoritățile naționale să, să aplice anumite criterii bancare de monitorizare și supraveghere. Bun, noi suntem gata să cooperăm în, pe aceste amendamente, tocmai pentru a dezvolta ulterior un cadru care să ne permită să stabilizăm această răscumpărare constantă a investițiilor uh, făcute în aceste fonduri. Suntem la dispoziția noastră. Thank you. Președintele. Mulțumesc. Și acum are din nou, doamna raportor. Um, thank you, uh, President. And... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la dezbatere. Înțeleg punctele de vedere și îngrijorările exprimate. Aș vrea, foarte pe scurt, pentru că urmează un vot, știu foarte bine. Cred că e foarte important să abordăm aceste subiecte ca și pachet, la pachet. Să ne uităm la punctele cheie. După părerea mea, diversitatea, lichiditățile și felul în care vom trata, vom aborda aceste uh, FPM-uri cu uh, van constantă. Cred că avem o abordare asemănătoare cu cea a Consiliului și uh, unele dintre poziții se apropie foarte mult de cele ale Consiliului, însă nu știu dacă putem astfel să ajungem la o poziție de consens. Ar trebui să renunțăm la aceste puncte de vedere uh, similare cu cele ale Consiliului, pentru că, într-adevăr, subiectul este dificil, reprezintă o adevărată provocare, iar eu, ca și raportor, încerc, încerc ca să conciliez niște puncte de vedere extrem de divergente pe un subiect important și anume cum abordăm riscul sistemic. Risc sistemic față de uh, contribuabilii europeni. De aceea cred eu că trebuie să analizăm felul în care vom pondera toate aceste considerente și felul în care putem concilia toate aceste îngrijorări exprimate. Aș ruga Comisia să ne facă um, eventual câteva comentarii în ceea ce privește uh, propunerea pe care a făcut-o. Ar fi foarte interesant dacă eventual comisia ar putea să facă niște propuneri mai detaliate, să ne prezinte mai multe um, documentație sau, eu știu, niște studii făcute pe acest subiect, pe această idee. Având în vedere că și unii raportori din umbră s-au referit la acest lucru, aș sugera să nu ne pripim, să nu ne îngrăbim E adevărat că ne-am uitat la, ne-am analizat propunerea aceasta încă din septembrie 2013 și probabil că e unul dintre dosarele cele mai îndelungate în timp pe care le-a analizat comisia noastră. Acum, nu știu dacă într-adevăr trebuie să ne grăbim. E adevărat că trebuie să înregistrăm progrese, e clar că nu putem să rămânem să ne învârtim în cerc în jurul acelorași uh, subiecte și că la un moment dat luăm o decizie și avansăm dar în același timp trebuie să fim conștienți de faptul că avem și niște obligații la nivel internațional, că există niște angajamente pe care ne le asumăm. Am spus că vom înregistra progres, că vom avansa. De aceea este esențial să nu pierdem din vedere aceste lucruri. Așa cum spuneam încă de la bun început, este important pentru credibilitatea Comisiei noastre și a întregului Parlament să demonstrăm că suntem în măsură să găsim soluții E adevărat că avem o situație dificilă, uh, însă nu trebuie să uh, dăm greș. De aceea subliniez încă o dată, sunt gata, sunt conștientă să că există puncte de vedere divergente, știu că situația e diferită, modelul american e diferit de modelul european și e clar că uh, nu, nu pierdem din vedere acest lucru. Însă, în continuare, susțin faptul că există puncte de vedere ce pot fi conciliate. Putem rezolva această problemă și, de altfel, uitați-vă, acest lucru a putut fi, a fost posibil în Statele Unite, deci sunt convins că și noi putem face așa. Și, cum spuneam, domnule președinte, avem o ședință pentru raportorii din umbră care este prevăzută la săptămâna viitoare, luni. Eu voi veni cu câteva propuneri de compromis care să fie discutate atunci la uh, ședința noastră de luni și am impresia că o să trebuiască să organizăm mai multe astfel de ședințe până când vom reuși să ajungem la finalul acestor peste 700 de amendamente care au fost uh, înaintate ca să nu mai vorbesc de amendamentele de compromis pe care le voi redacta ulterior. Vă mulțumesc tuturor! Uh, am notat cu atenție uh, și comentariile înaintate de cei care nu sunt raportori din umbră, în așa fel încât să putem prelua aceste idei în măsura în care acest lucru va fi posibil. Mulțumesc! Thank you! Vă mulțumesc! Și cred că, într-adevăr, a venit momentul ca Parlamentul să adopte o poziție și să înceapă negocierile cu Consiliul în acest uh, semestru. După cum am spus, urmează să votăm pe 23 și 24 uh, februarie, urmând ca în, uh, la ședința plenară, a doua ședință plenară din, mar- din martie să votăm acest raport, și acest raport. Acum trecem la raportul anual al Băncii Centrale Europene pe anul 2013. Raportor este vicepreședintele comisiei noastre, domnul Salva Videgain. Nu știu dacă toți colegii au cartelele de vot. Sunteți pregătiți să votăm? Toată lumea e pregătită? Okay, 10 seconds and we start. Începem peste 10 secunde. Start with the test meanwhile. Am putea verifica sistemul dacă funcționează. Haideți să vedem să verificăm uh, prezența. domnului Hayes, văd că și-a găsit cartela de vot foarte bine. Haideți să Deschidem votul să testăm sistemul. Some colleagues are not voting, but nu toți colegii au votat. Un vot în plus de la PPE. În continuare, un vot în plus din partea PP. Acum e în ordine. Haideți să începem cu amendamentul de compromis A. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 54. Acum cine este pentru? Împotriva? Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Un vot în plus de la PP. Bine, acum s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 55. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 56. Cine este pentru? împotriva, abținerii. Se adoptă. 57 pentru, împotriva, abținerii Se respinge. Amendamentul de compromis B, cine stă pentru, împotriva, abținerii Se adoptă. Ample Alineatul 4, cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Cred că a fost respins, însă haideți să verificăm. S-a deschis votul. Mai trebuie să voteze doi colegi. S-a închis votul. Respins. Ample, aliniatul 5, cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Alineatul 7. Acum cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul de compromis C. Există un amendament oral, din câte am înțeles, da? Sunteți de acord cu acest amendament oral? Da? Atunci, nu? Deci vom vota în primul rând amendamentul de compromis C. Cine este pentru? Împotriva? A, bine, îmi cer scuze, spune domnul președinte, trebuie să votăm în primul rând amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abținări? Se respinge. Acum votăm compromisul fără amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul Ample, aliniatul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ample alineatul 18. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Ample 19 acum. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Compromisul D. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 70, cine stă pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 72, cine stă pentru? Împotriva, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 72. Ok. Se respinge. Amendamentul 73, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Verificăm amendamentul 73. S-a deschis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis E, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Ample, alineatul 9, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Ample, alineatul 10, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Ample 11, acum cine este pentru? împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis F, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis G, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 86, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 87, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 88, cine este pentru, împotriva, cred că trebuie să verificăm, s-a deschis votul pentru amendamentul 88. Repetăm, s-a redeschis votul. Amendamentul 88. S-a închis votul. Se adoptă. 89. Cine stă pentru? Împotriva? Haideți să verificăm din nou. Cred că a fost respins. Oricum, s-a deschis votul. S-a închis votul. Da, a fost respins. Amendamentul de compromis H. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 91. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul de compromis I. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 94. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 95. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 96. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Ample 14 acum, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Ample 22, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Ample 23, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Ample 24 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Ample 25 acum, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 26. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 27. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis J. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 102 acum. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 103, cine este pentru, împotriva, cred că trebuie să verificăm amendamentul 103, s-a deschis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis capa, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 114, cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis L, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis M, cine este pentru, împotriva, Cred că trebuie să verificăm amendamentul de compromis M. S-a deschis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 123. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 124. Acum cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis N. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 129. Cine este pentru, Amendamentul 129. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge amendamentul de compromis O. Cine este pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul de compromis O. One still has not vote. Mai avem nevoie de un vot. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis P. Cine stă pentru? Împotriva? abțineri se adoptă. Amendamentul 141 acum. Cine este pentru? Împotriva abținerii se respinge. Amendamentul de compromis Q. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 152. Cine este pentru? Împotriva Cred că mai bine verificăm amendamentul 152. S-a deschis votul. Is uh, adopt. Uh, doamna uh, Gil, văd că aveți cartela de vot, deci ați votat. Drept urmare, se respinge. Amendamentul 153. Cine stă pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm amendamentul 153. S-a deschis votul. Yes. Is adopted. Se adoptă. 4 154. Cine este pentru? Împotrivă. Verificarea electronică la 154. Vot deschis. Se respinge. Trecem la compromisul R. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. În plan, 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică. Cred că e respins, dar haideți mai bine să verificăm la alineatul 29. Vot deschis. Într-adevăr, e respins. Amendamentul 160. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți totuși să verificăm. La 160, vot deschis. Vot închis se adoptă. Compromisul S. Cine este pentru, Împotrivă? abțineri, se adoptă. 162 pentru, Împotrivă? abțineri, se respinge. 163 pentru, Împotrivă? abțineri, se adoptă. 164 pentru, Împotrivă? Verificare electronică la 164. Vot deschis. Și se respinge. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul T. Cu un vot pe părți. Partea întâi. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Verificare la partea a doua. Vot deschis. Acum este într-adevăr votul deschis. și amendamentul se respinge. Dacă partea a doua se respinge, trecem la ampl 20. Cine este pentru? Împotrivă? Verificare. Dar vă rog, faceți efort să ridicați mâna. Vot deschis. Ampl 20. Vot închis. Se adoptă. Ampl 21. Cine este pentru? Împotrivă. Vot deschis. Vot electronic deschis la Ampl 21. Vă rog să votați. Încă patru colegi? Foarte bine, votul este acum închis și amendamentul se respinge. 168. Cine este pentru? Împotrivă? Verificare electronică la 168. Vot deschis. Vot închis. Respins. 172. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul U. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul V. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 189. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 190 pentru. Împotrivă. Verificare electronică la 190. Vot deschis. Se adoptă. 191. Cine este pentru? Împotrivă. Verificarea electronică și la 191. Cred că e aceeași majoritate, dar... Votul e acum închis. Se respinge. 192 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 193 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 194 pentru, împotrivă, verificare electronică la 194, vot deschis. Se adoptă compromisul W pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul X pentru împotriva abțineri se adoptă. 198 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Y pentru împotriva abțineri se adoptă. 204 pentru împotriva abțineri se adoptă. 205. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 206. Împotrivă, verificare electronică la 206, vot deschis. Vote is closed. Votul e acum închis. Se respinge. 207 pentru, împotrivă. Verificare la 207, vot deschis. Votul e acum închis. Se respinge. Trecem la textul original. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 208. Cine este pentru, împotrivă, verificare electronică la 208, vot deschis. Votul este închis. și să respingem. 209. Cine este pentru? Împotrivă. Verificarea electronică și la 209. Votul e deschis. Votul e acum închis și se respinge. Text original, alineatul 26, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul Z. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul AA. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul AB. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mm, Ample la alineatul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul AC. Partea 1. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. verificăm la Compromisul AC, vot deschis. Please vote, still to people. Vă rog să votați. Votul e acum închis. Și se adoptă. Ample la alineatul 6. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge compromisul AD pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă compromisul AE pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm, verificăm la 27 vot deschis. PP-ul nu și-a ridicat, nu și-a ridicat mâinile. Probabil de aceea. Sunteți cam leneși. Votul e acum închis. Și se adoptă cu diferența de un vot. Compromisul AF. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 32. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm și la 32. Vot deschis. și se respinge. Uh, text original, considerentul G, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul AG, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul AH, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 41, pentru, nu,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 Deci, votăm la amendamentul 43 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm la 43. Vot deschis. Vot închis. Și se adoptă. Amendamentul 44. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Verificare la 44, vot deschis, vot închis, se respinge. 45, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul AI. Cu amendament oral, Votăm mai întâi amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Vot electronic la amendamentul oral. Vot deschis. Vot închis și se adoptă. Acum compromisul cu amendamentul oral. Odată cu amendamentul oral, compromisul este adoptat. Trecem acum la considerentul 1, text original. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Text original, uh, referirea 2, pentru împotriva abțineri se adoptă. La fel, referirea 3, pentru împotriva abțineri se adoptă, referere 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum putem vota asupra ansamblului textului astfel modificat. Vot electronic deschis. Vot prin apel nominal. Still one vote missing. Încă un vot lipsă, vă rog. Cineva nu votează? Acum votul este închis. Și raportul este adoptat cu 39 de voturi pentru, 10 împotriva, 8 abțineri. Felicitări raportorului. Yes, yes. Now we suspend the meeting for 15 minutes. 10 minutes. We, 10 minutes. We will start at 11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 Dear colleagues, I ask you... Stimați colegi, vă rog să luați loc. Salutăm călduros prezența domnului Janis Reirs, președintele COFIN și ministrul finanțelor din Letonia, pentru semestrul care tocmai a început. Vă dorim uh, mult succes dumneavoastră, Letoniei, pentru acest semestru de președinție a Consiliului de Ministri a Uniunii Europene. De asemenea, pentru ECOFIN. Uh, mai multe dosare sunt pe ordinea de zi în uh, negocieri tripartite și în primul rând, stabilirea Fondului European pentru Investiții Strategice. Așa cum știți, Consiliul a decis datorită rolului macroeconomic și importanței acestui dosar să fie discutat în configurația ECFIN și ca atare credem că ECON, comisia noastră, trebuie să fie uh, lider în, în, pe acest dosar, de unde și decizia Consiliului de a aloca acest dosar. Și, cum știți, va trebui să uh, ia și Parlamentul o decizie finală asupra acestei alocări, dar am mare încredere că raportorii din umbră și Otmar Caras vor ști să aducă un rol central comisiei noastre parlamentare pe acest dosar. Sperăm ca Mm, procedură accelerată acest dosar să poată fi adoptat așa încât planul Juncker practic să devină operațional cât mai repede. Iată, acesta ar fi primul subiect pe care am dorit să-l discutăm cu președinția letonă, dar sigur există și alte dosare importante. Chiar azi dimineața am discutat uh, uh, fondurile de piață monetară, temele bancare, de asemenea, sunt foarte importante. Salutăm programul propus de președinția letonă, iar um, domnul ministru ne va prezenta acum acest program și așteptăm cu interes cooperarea dintre noi. Vom proceda ca de obicei cu o declarație introductivă, introductivă a președintelui Cofin de aproximativ 10 minute și apoi va urma o sesiune de întrebări și răspunsuri. Domnule președinte, aveți cuvântul. Augst godātais priekšstādātāja kungs, eh, godātie deputāti, man ir liels prieks par iespēju izklāstīt. Stimați eurodeputați, sunt eh, încântat de ocazia ce mi se oferă pentru a vă prezenta prioritățile președinției letone pentru aceste prime șase luni știu că misia dumneavoastră va avea un rol crucial în a ne atinge obiectivele și sper pentru o cooperare constructivă cu dumneavoastră în lunile care vin. Date fiind sarcinile care se află în fața noastră, aș dori să-mi exprim aprecierea pentru munca semnificativă a președinției italiene în cooperare cu Parlamentul European. Um, pentru noi sunt foarte valoroase realizările din lunile ce ne-au precedat și vom face tot ce ne stă în putință pentru o cât mai bună cooperare interinstituțională la nivelul UE. Letonia uh, preia președinția Consiliului într-un moment uh, decisiv, deoarece Uniunea Europeană trebuie să um, vină în întâmpinarea unor nevoi uh, imediate în termen de economie și uh, securitate. Uh, noi, Uniunea Europeană, am implementat măsuri complexe pentru a trece peste consecințele crizei financiare. Aceste măsuri au solicitat eforturi susținute din partea statelor membre și a instituțiilor UE. De asemenea, sacrificii importante din partea cetățenilor reziliența, rezistența demonstrată de cetățenii europeni a fost uimitoare. Cu toate acestea, încă resimțim consecințele crizei financiare și provocări importante încă ne mai stau în față. Recuperarea, relansarea economiei este inegală, creșterea este insuficientă, iar rata șomajului mult prea ridicată. Europa trebuie să acționeze inteligent pentru a reveni la creșterea economică, pentru a facilita investițiile și a obține rezultate pozitive în ce privește ocuparea. Consider că e necesar să continuăm o politică echilibrată în materie uh, economică, fiscală și așa mai departe menținerea stabilității fiscale este cea mai bună opțiune pentru a asigura un mediu macroeconomic care să aducă investiții și creștere. Ținând seama de acest obiectiv general, președinția letonă va acorda atenție celor trei priorități introduse de prim-ministrul nostru săptămâna trecută la Strasburg. O Europa competitivă, o Europa digitală, o Europa angajată. Astăzi aș dori să vorbesc despre competitivitate și principalele sectoare în care vom putea coopera. Repet, competitivitate, guvernanța economică, uniunea bancară, investiții, reglementarea piețelor financiare și politici fiscale. Acum în ce privește competitivitatea, este foarte important să fie competitivă pentru a aduce creșterea. Trebuie să promovăm investițiile, în special în produse um, și servicii comerciale de succes pentru a stimula crearea locurilor de muncă și a asigura coeziunea. Nu putem să facem asta decât dezvoltând un sector industrial și de servicii competitiv. În Letonia noi știm că acest lucru se poate face prin investiții, măsuri care să înlesnească um, uh, lucrurile și asta prin reforme structurale. Nu ne vom precupeți eforturile pentru a implementa planul de investiții pentru Europa. Și, firește, adoptarea documentelor legislative aferente. Ne vom asigura că Fondul um, European pentru Investiții Strategice va deveni operațional la mijlocul anului 2015. Avem un calendar ambițios, am creat um, un grup de lucru specializat pentru acest lucru și prima întâlnire programată deja luni. Ne bazăm pe susținerea dumneavoastră și ne dorim o bună cooperare cu Parlamentul European. nu ne vom limita la Fondul pentru Investiții Strategice, ci susținem Comisia la toate capitolele ce vizează investițiile în Europa, adică pregătirea unei prime liste de proiecte la nivel UE și uh, prin crearea unui centru de consultanță pentru investiții încercând să ameliorăm uh, mediul de investiții. Sigur, vom încerca să ne apropiem și de uh, Uniunea Capitalurilor. Este esențial să ameliorăm piața unică. Aceasta este o precondiție pentru o activitate sporită în mediul de afaceri, încercând să obținem beneficii din efectul multiplicator al investițiilor respectând uh, obiectivele strategiei 2020. În ce privește guvernanța economică, președinția dorește să faciliteze, să coordoneze semestrul european, bazându-se pe strategia 2020. Președinția apreciază faptul că și Comisia acordă importanța cuvenită investițiilor responsabilității fiscale în, într-un an care va trebui să aducă creșterea. Încercăm să ne asigurăm ca procesul semestrului european să devină unul cât mai uh, rațional. calendarul va avea un rol foarte important de jucat. Propunerile de consolidare a calendarului negocierilor este esențial pentru că plănuim să implicăm miniștrii competenți din statele membre în discuțiile pe care le vom avea. Nu e un secret faptul că doar o parte din recomandările specifice pentru țară sunt implementate. E nevoie de o implementare mai eficace a acestora, potrivit uh, solicitărilor Comisiei. Um, celebrele Tupac și six Sixpack trebuie să implementate. Subliniem aspectele curente ale regulamentelor în uh, vigoare, dar și posibile ameliorări. Știu că ați început să lucrați pe această temă deja. Noi la Consiliu, de asemenea, suntem pregătiți pentru un schimb de opinii cu dumneavoastră și cred că foarte curând vom putea avea această dezbatere cu dumneavoastră aici în Parlament. Am uh, menționat deja strategia 2020. Consiliul a conchis că direcția principală rămâne validă Acum, implementarea reformelor structurale în statele membre rămâne un factor cheie pentru a stimula creșterea și productivitatea. E limpede că țelurile noastre de dezvoltare trebuie să-și găsească temeiul în legislația europeană și în procesul semestrului european. Ne așteptăm la propuneri mai detaliate din partea Comisiei pe durata președinției letone. În ce privește Uniunea Bancară, mai mulți pași importanți au fost făcuți deja anul trecut pentru a rupe legătura periculoasă între bănci și state care a fost la originea crizei financiare și v-aș da doar două exemple. BC a asumat uh, puteri totale de supraveghere, urmare a unei evaluări globale. Apoi, Consiliul și Parlamentul au finalizat acte legislative importante în ce privește mecanismul unic de rezoluție. Acum vom avea o, o, ocazii mai bune pentru a facilita finanțarea uh, creșterii. Noi ne dorim o funcționare lină a mecanismelor recent lansate. Președinția noastră se va asigura să monitorizeze implementării mm, Uniunii Bancare și vom încerca să obținem pași suplimentari în a face această Uniune Bancară operațională cât mai rapid. Avem nevoie de Uniunea Bancară pentru a asigura sub supravegherea pentru a menține stabilitatea financiară atât de importantă pentru stimularea activității economice și pentru a proteja economiile. Deja am făcut progrese notabile și aștept cu interes cooperarea noastră viitoare. Acum aș dori să mă opresc la uh, reglementarea piețelor financiare necesară pentru fluxurile de credit înspre economie. Președinția noastră va structura reformele, uh, discuțiile în ceea ce privește reformele structurale și măsurile necesare pentru a reduce această interdependență care există între grupurile bancare foarte mari și pentru a reduce riscul pentru contribuabilii europeni. În același timp ne vom asigura că băncile vor continua să financeze activitățile economiei reale și vor finanța în continuare creșterea. Vrem să ajungem la un acord pe acest subiect pe durata președinției noastre. Un alt aspect important reprezintă măsurile necesare pentru a îmbunătăți sistemul de raportare și transparența în ceea ce privește tranzacțiile financiare și supravegherea acestor tranzacții pentru a evita orice uh, uh, tranzacții bancare în umbră. Și în acest sens vom finaliza discuțiile pentru directiva referitoare la plăți, revizuirea acesteia și vom începe un Uh, trialog pe acest subiect, ideea fiind să obținem până la finalul președinției noastre un acord cu Parlamentul European. Dacă vrem să restaurăm încrederea în sistemul financiar, este important să menținem integritatea acestor piețe financiare. Uh, și să preîntâmpinăm orice formă de abuz. De aceea ne dorim să finalizăm discuțiile cu dumneavoastră în ceea ce privește această directivă, tocmai pentru a restabili încrederea uh, și integritatea acestor criterii de evaluare, care sunt deosebit de importante în momentul în care evaluăm instrumente financiare. Mai mult decât atât, dorim de asemenea să organizăm un schimb de opinii exhaustiv și Ideea este să vedem cum anume putem stabili o adevărată piață de capital pentru Uniunea uh, noastră. Apoi, un alt subiect. Politicile de impozitare, care de asemenea au suscitat în ultima vreme foarte multă atenție. În cadrul ECOFIN, în cadrul Consiliului European, poate că ați notat faptul că în ultima vreme s-a pus accentul politic nu neapărat pe evaziune fiscală și pe fraudă fiscală, și anume măsuri ilegale pentru a evita plătirea impozitelor, ci s-a pus accentul pe evitarea fiscală și anume felul în care se încearcă să se reducă, din punct de vedere juridic, prin metode legale, uh, sumele plătite ca și impozite. Și aș vrea să pun accentul pe faptul că adoptarea directivei revizuite în ceea ce privește cooperarea administrativă care trebuie să intre în, uh, pentru perioada 2017-2018 Uniunea Europeană, prin acest text, va pune capăt, de fapt, se, uh, secretului care există, secretului bancar în ceea ce privește anumite tranzacții. Evident, există o directivă referitoare la uh, firmele bancare și filialele lor și felul în care acestea plătesc sau nu plătesc anumite taxe. Noi, în mod oficial, vrem să amendăm această directivă. Iar în acest domeniu avem intenția să continuăm munca uh, începută sub președinția italiană, ideea fiind să găsim o cale prin care să putem prelungi munca deja începută la nivel de cod de conduită, cu un accent pus pe un mediu de afaceri care să fie prietenos din punct de vedere fiscal și ca și țară care uh, deține acum președinția, Letonia va fi deosebit de atentă uh, în ceea ce privește chestiunile fiscale pe marginea acestor tranzacții financiare. Există 11 state membre care vor trebui să continue cooperarea și președinția va ușura această muncă de cooperare pe viitor, precum și dialogul dintre actorii implicați, țările care participă și cele care nu. Ideea fiind să ne asigurăm că acest text va intra în vigoare la timp și în același timp să evităm o delocalizare. și o distorsionare a pieței. Domnilor și domnilor, este foarte clar că Există aici o dinamică de implementare a agendei europene și vom avea un rol primordial de jucat în acest sens. De aceea aștept cu nerăbdare o cooperare foarte strânsă cu dumneavoastră. Eforturile noastre comune vor fi singura metodă care ne va permite să avem o rezultate concrete. Sper că această cooperare va fi una rodnică. Așteptăm cu nerăbdare contribuțiile dumneavoastră în lunile ce vor urma. Vă mulțumesc pentru atenție și rămân la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la întrebări. Thank you, Mr. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și noi așteptăm cu nerăbdare o cooperare foarte strânsă cu dumneavoastră. Vă mulțumim pentru aceste observații și pentru prezentarea programului dumneavoastră pe care cred că îl putem susține. Și dau imediat cuvântul primului orator din partea PPE, domnul coordonator Balz. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru de finanțe Reins, bine ați venit la Comisia Econ. M-a bucurat faptul că v-ați referit la atât de multe teme și ținând cont de faptul că ne aflăm la începutul președinției dumneavoastră și am organizat această dezbatere, aș, m-ar interesa să aprofundăm în mod special două teme. Pe de o parte, anul trecut, Letonia a aderat cu succes, a adoptat cu succes moneda euro. Eu am fost raportor pe această temă și știu că acest succes se datorează consolidării bugetare Uh, și reformelor structurale întreprinse de țara dumneavoastră. Și aș dori să știu cum vă asigurați în cadrul uh, uh, conducerii Consiliului Ecofin că acest, aceste reforme vor fi continuate și, și pe viitor în Europa. Apoi, dacă puteți să ne dați mai multe uh, detalii în ceea ce privește crearea fondului uh, european pentru investiții strategice cum vă veți asigura că acest fond se va bucura de succes în următoarele luni și cum considerați că putem să uh, garantăm că vor fi selectate cele mai bune uh, proiecte pentru finanțare din acest fond. Vă mulțumesc. Paldies par uh, jautājumiem, Balskungs. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Da, dumneavoastră ați spus și pe bună dreptate că de ne-am început președinția. Dar în Letonia, noi am început nu doar o nouă președinție, ci și un nou guvern avem în momentul de față. Și această decizie a fost aprobată abia în luna noiembrie, imediat după, de, după alegeri. Acum, în ceea ce privește consultările referitor la la Fondul European pentru Investiții Strategice. E clar că ne dorim să atragem investiții suplimentare care să ajungă în economia europeană. Deocamdată nu avem uh, uh, sume suficiente pentru uh, investițiile strategice în totalitate. Și tocmai de aceea am creat crearea acestui fond nu modifică în niciun fel pactul de stabilitate, pachetul celor șase măsuri sau pachetul celor două măsuri. De fapt, nu modifică toată legislația în vigoare, ci va reprezenta o nouă posibilitate, o nouă oportunitate de investițională pentru statele membre. Pe de altă parte, nici nu modifică nevoia de reforme structurale. Aceasta continuă să existe. Comisia a oferit să opereze o evaluare a acestor proiecte și aceste proiecte vor fi de asemenea evaluate și de către Banca Europeană de Investiții. Banca Europeană de Investiții are experiență uh, considerabilă în evaluarea unor astfel de proiecte și factorul de multiplicare va fi unul deosebit de important. Iar finanțarea este posibilă doar pentru acele agenții care au un rating AAA. Partenerul nostru principal reprezintă, evident, Banca Europeană de Investiții și, după cum am spus deja, Luni am avut prima ședință a grupului de lucru pe această temă și acum va trebui să începem discuțiile la nivel politic împreună cu statele membre. Și vom vedea cum anume vom fi în măsură să evaluăm toate aceste proiecte fără să pierdem fără să risipim aceste proiecte foarte bune uh, dacă uh, ne vom uh, concentra pe un rating de AAA care ne va prezenta adevărată garanție de calitate. Mulțumesc! Thank you. Președintele, mulțumesc. Și acum din partea grupului SND, Costas Mavridis, vă rog. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că sunt primul dintre socialiști și democrați care ia cuvântul, aș dori să vă urez mult succes, domnule președinte, în lucrările dumneavoastră pe durata președinției. Vă puteți vă bucura de sprijinul nostru. M-aș concentra pe două aspecte, două aspecte care se referă mai degrabă la sectorul bancar. În prioritățile pe care și le-a stabilit președinția letonă, văd că figurează și Uniunea Bancară. Uniunea Bancară va fi una dintre prioritățile noastre pentru următoarele șase luni. Acum, o, o decizie recentă a Curții Europene de Justiție subliniază un aspect deosebit de important în ceea ce privește rolul troicii. Noi aici, în Parlamentul European, am adoptat de asemenea o rezoluție în care se cerea legitimitate democratică a tuturor deciziilor uh, referitoare la aspecte financiare și economice. Și aș vrea să știu care este punctul dumneavoastră de vedere pe acest subiect, având în vedere faptul că am avut deja o experiență, o experiență tristă, tragică, în Cipru în 2013, în momentul în care Banca Centrală Europeană a intervenit ca și entitate care a acordat împrumuturi de ultim resort și a pus sub semnul întrebării felul în care funcționa întregul sistem bancar. Deci, acest subiect este întotdeauna evocat în momentul în care abordăm lucrurile din punct de vedere teoretic, dar Acum trebuie să trecem la practică, la aplicarea în practică. În momentul în care depozitele nu sunt garantate de către Banca Centrală Europeană și că statul membru respectiv trebuie să le garanteze uh, de unul singur, atunci dacă un stat trebuie să garanteze singur toate aceste depozite, întrebarea este care, va, care vor fi și costurile pentru statul respectiv. Pentru că e clar că vom ajunge într-o situație de inegalitate. De aceea am uh, dorit să avem un regim unic de depozite bancare și aș vrea să știu care este punctul dumneavoastră de vedere pe acest subiect. Dacă am fi avut un astfel de regim unic de depozite bancare, nu am mai vorbit despre Grexit, pentru că riscul ar fi fost mult mai redus. Eh, varbūt eh, mana atbilde būs eh, nedaudz plašāka. Poate că răspunsul meu va fi poate mai general și nu se va concentra doar pe Uniunea Bancară. E adevărat că Uniunea Bancară este una din prioritățile noastre și așa cum ați spus, Anul trecut s-au întreprins pași însemnați în stabilirea acestei Uniuni Bancare Europene. În noiembrie, Banca Centrală Europeană a început să aibă competențe exclusive de monitorizare a mecanismului de rezoluție unică în etapa de evaluare, ceea ce reprezenta o precondiție. Iar indicatorii au fost evaluați și mai multe bănci au trebuit să își îmbunătățească rezervele de capital în așa fel încât să fie mai în măsură să uh, furnizeze credite pentru a finanța activitatea economică. Mecanismul uh, unic de rezoluție trebuie să fie îmbunătățit în continuare pe viitor. Și pentru asta trebuie să desfășurăm o muncă activă tocmai pentru a întări cooperarea în ca, dintre uh, băncile centrale naționale, Banca Centrală Europeană, sistemele de supraveghere, autoritățile de supraveghere. Ideea fiind să evaluăm cât mai bine și mai corect modelele operative ale sistemului bancar, modelele operaționale. Asta ne va permite să preîntâmpinăm repetarea unor scenarii, a unor situații, așa cum au apărut în Cipru. Așteptăm cu nerăbdare să cooperăm cu toți actorii implicați în aceste subiecte. Ja, den nothing about the Troika. Și în legătură cu Troica, nu ne-a spus nimic în legătură cu Troica? Tātad jautājumā par šo trojku mums ir nepieciešams. În ceea ce privește această întrebare, trebuie să așteptăm raportul celor patru președinți care este în pregătire. Pe baza acestui raport, statele membre sunt cele care vor decide pașii necesari care trebuie luați. Mulțumesc! Dau acum cuvântul în numele grupului ECR, domnului Bernd Luca. Domnule președinte, în primul rând, bine ați venit la uh, Comisia pentru Econ- Economie și Finanțe a Parlamentului European. În primul rând, aș dori să mă adresez dumneavoastră în calitatea de președinte ECOFIN. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de Uh, documentul publicat de Comisia Europeană privind flexibilitatea și legătura flexibilității cu pactul de stabilitate. Știți foarte bine că ne confruntăm cu două probleme în ceea ce privește Franța și Italia. Franța ratează în mod uh, repetat uh, obiectivele bugetare pe termen mediu, de ajustare bugetară pe termen mediu, Italia se regăsește într-o situație similară. Italia ar fi trebuit să atingă acest uh, obiectiv pentru, în anul 2014, l-a ratat uh, din nou și acum am, în, am înțeles că la fel ca și, uh, ca și Franța și Italia, și Italiei, ca și Franței și Italiei uh, li se, se vor face anumite concesii. Deci aș dori să vă întreb ce părere aveți față de această flexibilitate cerută uh, și apărată de Comisia Europeană. A doua mea întrebare se adresează dumneavoastră în calitatea de ministru de finanțe al Letoniei. Letonia a trecut printr-o criză economică puternică în uh, anii 2008-2009, moment în care Letonia a pus în aplicare, a răspuns uh, tuturor cerințelor impuse de Uniunea Europeană. A impus unele sarcini, uh, unele poveri imense propriei populații, dar a reușit ca urmare să reducă buget, deficitul bugetar sub 3% din PIB. Deci aș dori să vă întreb, în calitatea dumneavoastră de reprezentant al guvernului leton, cum reușiți să explicați electoratului dumneavoastră că în Europa nu se aplică două măsuri. O măsură pentru țările de mari dimensiuni și o alta pentru cele de mici dimensiuni. Vă mulțumesc. Runājot par pirmo sadaļu, kā ECOFIN. Pentru a vă răspunde primei întrebări în calitate de președinte ECOFIN. Eu sprijin comunicarea Comisiei Europene care cere uh, punerea în aplicare a unei flexibilități sporite în contextul pactului de stabilitate, Fondul European pentru, strategii, pentru Investiții Strategice nu va avea niciun impact asupra Pactului de Stabilitate și Creștere Economică. Comunicarea Comisiei Europene clarifică pentru statele membre metodele prin care Comisia Europeană va evalua indicatorii respectivi. Această evaluare ține de competențele Comisiei Europene. Consiliul nu are dreptul de a se implica în acest proces de evaluare. Urmează să organizăm discuții cu Comisia Europeană, vom uh, asculta uh, părerea Comisiei Europene și ne așteptăm din partea Comisiei Europene ca aceasta să evalueze situația. Vom uh, discuta, vom asculta părerile ministrilor de resort privind această evoluție și una din posibilități era de a modifica cadrul legislativ actual. Ne bucură faptul că flexibilitatea poate fi folosită de Comisia Europeană fără a fi nevoie să modificăm normele legislative. Comunicarea Comisiei ne arată foarte clar că pactul de stabilitate financiară și de creștere economică este respectat în continuare, disciplina fiscală trebuie respectată și trebuie continuată și reformele structurale în ceea ce privește a doua întrebare, întrebare standardele duble, povara financiară. Mai bine, nu cred că această comunicare a Comisiei impune standarde duble. Cerințele privind flexibilitatea vor fi aceleași pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Cred că mai aveam timp la dispoziție, spune domnul Luca. Nu. Crezusem că mai aveam. O secundă mai aveați la dispoziție. Are acum cuvântul coordonatorul din partea ADEI, uh, doamna Gular. Uh, Bună ziua, mulțumesc domnule ministru că sunteți astăzi aici. doream să vă pun o întrebare mai generală. Ne-ați făcut o expunere cât se poate de corectă, ați reamintit cu grijă toate cuvintele cheie uh, la care noi ne așteptam, strategia de la Lisabona, stabilitate și așa mai departe. Nu aveți însă sentimentul că suntem într-o situație mult mai gravă, mult mai gravă? Colegii reaminteau, sunt state membre care nu-și respectă angajamentele, disciplina bugetară în special, șomajul este cât se poate de neliniștitor într-o bună parte a zonei euro, și, sigur, acesta țin de erori națională, dar observ în aceste zile atacuri la independența băncii centrale. Nu aveți sentimentul că n-am, parcă nu mai putem trăi împreună așa și nu e o întrebare economică. În calitate de președinte Ecofin, nu vă revine oare datoria de a reaminti tuturor în mod ferm toate angajamentele luate și primul dintre acestea e acela de a împărți o monedă comună pentru care fiecare să înceteze să se exprime strict concetățenilor săi. Mm, pot să vă reproduc um, rolurile pentru uh, Germania, Italia sau Franța, Letonia o cunosc mai puțin, dar nu credeți că ați putea să chemați la ordine pe colegii dumneavoastră miniștri pentru a reveni la o idee comună? A fost frumos să mășăluim uniți în, uh, pe străzile Parisului, dar ce se întâmplă uh, în curtea școlii? <clears throat> Ca să eu mine sau după cum am menționat deja în uh, prezentarea mea introductivă, situația nu este, situația economică nu este una ușoară, din potrivă este destul de complicată. Însă, trebuie să înțelegem că această situație este consecința uh, crizei financiare din anii 2008-2009 și nu este o situație unică din acest punct de vedere. Letonia, care a impus o disciplină uh, financiară, a, a recurs la reforme structurale, a, redi, a redirecționat fondurile înspre, a, uh, înspre investiții, fondurile din, a, uh, din fonduri venite din uh, politica de coeziune europeană și am reușit să depășim această criză doar uh, axându-ne pe ambele uh, pe ambele elemente, disciplina bugetară și investiții în același timp. Fondurile de coeziune sunt la dispoziția tuturor statelor membre și propunerea Comisiei sprijinită de Consiliu referitoare la acest fond de, de european pentru investiții strategice va pune la dispoziția tuturor statelor membre uh, fonduri de investiții, fonduri care pot fi accesate de toate statele membre. Cred că acesta este unul din răspunsuri, una din uh, soluțiile posibile. Consiliul ECOFIN este hotărât să adopte um, legislația necesară până în luna martie acestui an. Am discutat deja cu președintele Comisiei Econ despre posibilitatea demarării imediate a dialogului tripartit după adoptarea acestui, a, uh, acestui plan de investiții. Eu sunt convins că acest program de investiții este o, o parte a soluției de a reduce șomajul și de a relansa economia. Însă, el nu exclude alte metode prin care putem stimula creșterea economică, fără a spori însă în același timp datoria publică. Acest lucru înseamnă că avem nevoie și de disciplina fiscală și de reforme structurale. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului Miguel Viegas în numele Guengel. Eh, eu começo talvez com uma pequena crítica a algumas considerações que foram feitas até aqui. Aș dori să încep exprimând o critică. Totdeauna este ușor la Parlamentul European să criticăm guvernele naționale. Problema este că în statele membre ale Uniunii Europene există realități diferite. Statele membre se confruntă cu o rată diferită a șomajului, cu politici diferite de investiții și nu ar trebui să uităm uh, Uh, dacă discutăm despre un elev bun sau mai puțin bun. Letonia a, a fost considerată a fi un elev bun, însă ați uh, redus cu 20% salariul minim pe economie, însă salariul minim pe economie din Letonia este de 300 de euro pe lună doar. Uh, în plus, produsul intern brut a regresat cu 25% în toți acești ani. Deci eu aș fi preferat ca Letonia să nu fie un elev atât de bun. Și în acest context, trebuie să spun că instrumentul flexibilității ține seama de realitatea existentă. Nu putem accepta uh, orice fel de politică. Mie îmi vine greu să înțeleg de ce pentru anumite uh, țări se prevăd derogări de la uh, măsurile de, de disciplină fiscală și bugetară. În Portugalia, de exemplu, am avea nevoie de un număr mai mare de investiții, um, Uh, flexibilizarea pactu, acestui pact ar fi un lucru foarte bun și v-aș ruga dacă este posibil să includem și uh, țări ca Portugalia în domeniul de aplicare a acestui instrument de flexibilitate. În ceea ce privește datoriile uh, publice, în ceea ce privește, uh, trebuie să ne gândim la situația Greciei, la poziția Germaniei, care uh, consideră că datoria publică a Greciei este, uh, nu mai poate fi uh, susținută. Și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. În primul rând, dacă îmi permiteți unele precizări. Nivelul șomajului este sub 10% și uh, nivelul uh, sal- salariilor uh, plătite a fost mai mult sau mai puțin același în ultimii ani. În ceea ce privește disciplina fiscală stabiliz- uh, uh, și pactul de stabilitate și creștere economică. Am avut posibilitatea de a compara cele două elemente, de a compara situația între uh, perioada 2008-2009 și prezent. Pașii pe care a trebuit să îi întreprindem în Letonia au fost uh, criticați uh, puternic în Letonia pentru că nu exista un termen de comparație în momentul respectiv. Însă acum vedem că evoluția economiei este una foarte pozitivă. Nu ne regăsim într-o situație foarte specială și noi am avut probleme legate de șomaj, de șomajul în rândul tinerilor. Foarte mulți oameni au uh, părăsit Letonia, însă cred că este un lucru pozitiv uh, faptul că după criza economică în Letonia am ajuns la una din cele mai rapide rate de creștere economică. Am reușit să adoptăm moneda uh, euro și fondurile din politica de coeziune reprezintă 70% din investițiile publice făcute în Letonia. Prin intermediul acestor fonduri am reușit să atragem și fonduri uh, private am recâștigat uh, încrederea investitorilor uh, privați pentru că un grad prea mare de datorii, uh, lipsa reformelor structurale nu ar aduce cu sine sporirea investițiilor. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Anemans acum. I'm um, sorry. Uh voorzitter mijn vraag aan het litouwse voorzitterschap eh, ik heb gisteren ik heb Domnule președinte, eh, doream și eu să adresez o întrebare președinției letone. Am auzit-o pe doamna kanina eh, în Comisia AFCO și întrebarea mea urmează să schimbați ceva. Senzația mea e că doriți să fiți elevul model din clasă. Uh, ați spus că toată lumea are nevoie de flexibilitate, dar nu e adevărat. Doar cei care nu au acționat corect și care nu au reformat ce trebuia au nevoie de această flexibilitate. O țară precum a dumneavoastră nu are nevoie, uh, nu are nevoie nici de troica. Mm, V-ați spus, o să așteptăm președinția și vedem ce se mai întâmplă și mai gândesc eu ce vă povestesc. În lunile care vin, e probabil ca domnul Draghi să vină aici și vom pune întrebări relative la datorie, care este relația Uniunii Europene cu BCE, dar dumneavoastră ce părere aveți? Am înțeles că uh, vreți să fiți elevul model și că nu vreți să ieșiți din rând, dar o țară mică precum a dumneavoastră, care a reușit să facă atât de multă economie ar fi putut fi uh, tocmai sămânța schimbării. Și vă întreb, se vor schimba sau nu lucrurile sub președinție letonă sau veți face doar ce vă cere Comisia și Uniunea Europeană? răspunsul dumneavoastră în materie de flexibilitate. Dacă spuneți comisia trebuie să decide, e bine, nu ne așteptăm prea mult din partea președinției letone. Am dreptate sau mă înșel? Thank you. Next speaker. Următorul vorbitor, Cristian Carins. Îmi cer scuze, spune președintele. Uh toată. Domnul ministru răspunde. Evaluarea pe care dumneavoastră o faceți e una mai degrabă critică. Însă, cu toate acestea, regulile sunt cele care sunt. Și singura contribuție a ECOFIN în ce privește flexibilitatea e aceea de a organiza discuții pe marginea comunicărilor Comisiei și să exprime punctul de vedere al ministrilor de finanțe pe aceste teme. Acum, ce și dacă Comisia spune sau nu spune că e de făcut, discutarea diverselor texte, așa cum înțeleg eu lucrurile. Președinția are un mandat, iar noi trebuie să ținem seama de opiniile statelor membre și pe durata președinției noastre. Tocmai asta vom face. Eu unul nu pot întrevedea care vor fi aceste poziții ale statelor membre, însă în calitatea mea de ministru de finanțe al Letoniei, cred că trebuie să continuăm cu disciplina financiară și reformele structurale. Și de ce ne bucurăm de comunicarea Comisiei privind flexibilitatea. Ei bine, e pentru că oferă mai multă claritate. Am discutat cu reprezentanța ai Comisiei și ei nu încearcă să substituie sau um, să flexibilizeze pactul de stabilitate. Comisia nu a propus nicio schimbare la pact. Dacă e să vorbim despre priorități, aș dori să spun că una din prioritățile noastre este consolidarea pieței interne, pieței energetice, pieței digitale și pentru Letonia aceste lucruri sunt foarte importante. Letonia este cea de-a patra țară la nivel mondial în ce privește acoperirea cu uh, uh, rețea internet. Și acest lucru e important pentru companii. E nevoie de o piață unică a comunicațiilor și de aceea e una din prioritățile noastre, președintele. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Carins. Thank you very much, Chair. I'll speak in Latvian, so you can keep the... Am să mă exprim în limba letonă. Puteți să vă păstrați căștile. Eu esmu šobrīd Latvijas Domnule ministru, astăzi sunteți ministrul de finanțe din Letonia și ați prezidat uh, comisii de bugete și uh, impozite în guvernul leton Uh, su, atât, când domnul Dombrovski era premier. Uh, și știți cât de delicate sunt subiectele pe care le discutăm. Noi aici, la Parlamentul European, uneori ne confruntăm cu o situație destul de stranie. Avem pseudo-discuții între susținătorii disciplinei financiare pe de o parte și susținătorii um, unui volum mai mare de investiții pe de alta. Și se pare că trebuie să alegem între a fi rezonabil sau între a investi. Iar acum unii eurodeputați interpretează comunicarea Comisiei drept um, o manieră de a deschide robinetul și a cheltui fără măsură. Însă aș dori să ne explicați care vor fi consecințele dacă punem cap la cap um, cele două poziții și dacă pur și simplu nu vom face nimic. Mulțumesc pentru această întrebare. Într-adevăr, cred că ambele poziții trebuie să meargă mână-mână și pot să meargă mână-în-mână. mână mână mână ca și președinte al uh, comisiilor bugetare în Parlamentul Leton, Cred că m-am întâlnit deja cu Comisia pentru Bugete din Parlamentul European și le spuneam că e posibil să combinăm austeritatea, disciplina cu investițiile. Și cred că aceste lucruri, într-adevăr, pot merge mână în mână. pot să vă spun că am aplicat măsuri de austeritate și am aplicat reforme structurale în țara noastră, dar am eliberat uh, anumite resurse utilizate pentru investiții, tocmai pentru a cofinanța coeziunea uh, fondurilor de investiții. Și investițiile în această perioadă au crescut. Nu au scăzut. De asemenea, am trecut printr-o uh, perioadă și printr-un întreg proces de supraveghere din partea FMI și a Uniunii Europene și uh, toți banii care, uh, pe care am avut, am avut disponibil i-am direcționat către proiecte de coeziune, ceea ce ne-a permis să rambursăm împrumutul de la FMI cu doi ani mai devreme decât uh, termenul prevăzut. Am reușit astfel să stimulăm creșterea, iar șomajul a început să descrească. Pe de o parte, pare ilogic, pentru că am uh, scăzut um, posturile în administrație cu 20%, dar pe măsură ce investițiile au început să crească, timp de trei ani am fost uh, economia cu cea mai rapidă creștere în Uniunea Europeană după aceste reforme. Și potrivit rezultatelor pe 2014, suntem cea mai uh, suntem economia cu creștere cea mai rapidă în zona euro, cu 2,8%. Proiecția pe 2015 arată la fel de bine. Iată de ce cred că reformele structurale, investițiile și economisirea nu trebuiesc um, opuse, pentru că fac parte dintr-un același pachet. Cofinanțarea Înseamnă că am reușit să facem economii și să trecem printr-o scădere a cheltuielilor fără a spori deficitul bugetar. Mulțumesc. Următorul vorbitor, doamna Nina Ghil. Mulțumesc, domnule președinte. Și, domnule ministru, mulțumesc pentru prioritățile anunțate. Am trei puncte. 1. Planul de investiții. Ați menționat mai devreme că aveți discuții politice cu statele membre și eu cred că e decisiv să intervină flexibilitatea în statele membre, așa încât să pună la contribuție bani pentru fondul de investiții care să fie compensate, sume care să fie compensate în bugetele naționale. Apoi ați vorbit despre finanțarea proiectelor. Vă veți concentra doar pe ratingurile AAA care am crezut că ideea acestui fond de investiție de a vedea care proiecte nu au putut atrage o finanțare bancară și cred că e important să vedem care e valoarea adăugată la nivel european. În al doilea rând, ca raportor asupra fondurilor de piață monetară, sunt dezamăgită că nu ați menționat aceste fonduri printre prioritățile dumneavoastră. Această propunere a fost pe masă încă din septembrie 2013. Și președinția italiană a făcut eforturi considerabile pentru a aduce împreună pozițiile divergente din Consiliu, iar Comisia Econ trebuie să voteze, pe, să voteze pe 23 februarie pe această temă. Iată de ce eu cred că e un instrument de investiție folositor care poate fi uh, folosit și pentru Uniunea uh, Pietrelor de Capital. Iată de ce aș dori să mă asigur că acest dosar va fi tratat drept prioritar sub președinția dumneavoastră și că date fiind pozițiile uh, divergente, e responsabilitatea dumneavoastră să găsiți un acord între statele membre, demarând negocierile cu Parlamentul. Și ultimul punct din partea mea, foarte pe scurt, Salut angajamentul dumneavoastră în ce privește o impozitare justă, în special în ce privește multinaționalele. Totuși, există câteva pietre de temelie foarte importante pentru noi. Iar comisarul Moscovici a menționat raportarea uh, țară de țară a profiturilor pentru fiecare stat membru și se vorbește despre o listă neagră a paradisurilor fiscale rolul companiilor de audit de asemenea e pus în chestiune și aș vrea să știu care dintre aceste teme credeți că vor putea fi acoperite uh, de președinția dumneavoastră? Vă mulțumesc! Paldies, uh, jūs uh, ļoti no... Mulțumesc. Ați atins teme foarte importante Temele citate de dumneavoastră sunt foarte importante și pentru Letonia, mă refer în special la impozitare. Acest dosar este foarte cuprinzător și aș spune că Letonia va susține oricare dintre aceste dosare de îndată ce e posibil. Sunt uh, dosare, cum spuneam, foarte vaste, însă noi suntem determinați pentru că, potrivit experienței pe care o avem, de la începutul crizei, mm, ne-am confruntat cu o economie gri, cu evaziune fiscală și chiar dacă foarte multe s-au făcut în ultimii ani în țara noastră în termen de legislație pentru a scăpa de aceste fenomene, am conferit multe puteri uh, administrației fiscale, tocmai pentru a putea combate evaziunea. Am uh, adoptat o legislație privind declarațiile uh, la zero, o legislație care a durat mai bine de 20 de ani să fie ameliorată. Acum, în sfârșit, am adoptat acest uh, document și uh, E foarte important ca instrument pentru a combate evaziunea fiscală și frauda fiscală. De asemenea, am introdus declarații de venituri care să poată detecta discrepanțele între venitul oficial și cheltuielile sau stilul de viață al persoanei respective. Credem că dosarul privind impozitarea e o prioritate. Noi vom lucra cât se poate de activ pentru a-l face să progreseze. Bet eh, būs iespēja vienošanās... Eh, Evident, nu mă pot referi la niciun dosar specific concret, pentru că sunt foarte multe, însă odată ce acestea vor fi gata, vi le vom transmite. Da, dar am pus o întrebare și în ceea ce privește fondurile de piață monetare. Asta e important pentru mine, vă rog. Eh, jā, es domāju, ka mēs varam pārsniegt eh, laiku, jo šis arī tiešām ir svarīgs jautājums un eh, nav. Sunt de părere că și acest subiect este unul foarte important. Fondurile de piață monetare uh, E adevărat că președinția italiană a muncit foarte mult pe acest subiect și a depășit niște contradicții, niște dificultăți. În continuare, mai persistă, mai uh, există niște dificultăți. N-am fost în măsură să ajungem la, un, uh, la o poziție comună pe acest subiect. De aceea am uh, cerut să se facă propuneri pentru marginea acelor puncte de vedere divergente și odată ce vom obține aceste propuneri concrete, vom uh, relua discuțiile, intenția fiind să ajungem la un acord cât mai repede cu putință împreună cu statele membre. Dar, din păcate, aceste uh, contradicții, aceste puncte de vedere divergente poate nu vor fi depășite cu noua propunere din partea Comisiei de asemenea, este important să primim din partea Comisiei și o evaluare de impact pe marginea celor subiecte restante. Thank you, but the Parliament is going to... Mulțumesc, spune domnul președinte, însă Parlamentul va trebui să voteze. Așa cum spuneam la bun început, ne așteptăm ca trilogul să înceapă la timp și deci pentru asta e nevoie de opoziție. Opoziție evidentă a Parlamentului și evident și opoziția Consiliului. Și așteptăm cu nerăbdare contribuția dumneavoastră pentru a încerca să finalizăm acest uh, subiect. Și asta înainte de finalul acestui semestru. Pentru că pentru comisia noastră acest subiect este o prioritate. Ivana Maletici acum. Zahvaljujem predsjedavajući. Dobrodošli su želi ministri. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă urez uh, bun Uh, venit președintelui uh, Ecofin și am două întrebări pe care vreau să vi le adresez. Una se referă la această sporire surprinzătoare a valorii francului elvețian și asta a surprins țări precum Croația și Polonia. Problema supraîndatorării cetățenilor e din ce în ce mai mare, pentru că aceștia se află într-un fel de spirală negativă a datoriilor. Acum, aș dori să știu, aveți eventual anumite propuneri pe care ați putea să le faceți, eventual împreună cu Comisia, puteți face ceva la nivel de Consiliu? O a doua întrebare se referă la noul Fond European pentru Investiții Strategice, uh, mai precis politica de coeziune această nouă politică investițională, uh, aș dori să știu ce doriți să faceți pentru a evita tocmai uh, suprapunerile dintre EFSI, uh, deci Fondul European pentru Investiții Strategice, și politicile de coeziune, în așa fel încât acest nou fond european să fie un supliment, să vină să completeze celelalte fonduri europene. Mulțumesc! Tātad jautājumā par Šveicis franku tiešām. Mulțumesc pentru toate aceste întrebări. Acum, pentru a răspunde la întrebarea referitoare la francul elvețian și problemele antrenate de aprecierea acestuia. Da, e un subiect serios. E foarte trist felul în care evoluează situația și faptul că s-a ajuns la o astfel de situație de altfel, dar noi avem intenția să punem la punct niște mecanisme de compensare care uh, vor fi plătite către uh, contribuabili. În mandatul precedent a existat o, o poziție diferită în ceea ce privește legislația referitoare la Uniunea Bancară, care de fapt e mergem cu totul altă direcție. Noi, în Europa, am hotărât să nu mai salvăm pe cei care lucrează în sectorul financiar și să lăsăm băncile să se descurce. Dar acei investitori foarte mari Uh, prin această metodă de bail-in, uh, Europa a demonstrat care era voința sa față de piețele financiare și a declarat în mod clar faptul că fiecare entitate, fiecare persoană este răspunzătoare pentru activitatea sa de creditare și că, deci, instituțiile ca atare sunt răspunzătoare pentru aceste activități și că nu e corect, nu e o soluție corectă să avem doar o singură metodă pentru instituțiile de creditare și una diferită pentru entități uh, private, pentru persoane fizice. Eu sunt ministru de finanțe și îmi imaginez o situație în care există cetățeni letoni care vin la mine și îmi spun a, da, uitați, noi avem niște depozite în uh, ruble rusești. Dar pentru că aveam 12, uh, am făcut această investiție pentru că aveam 12% dobândă, profit. Dar acum e o situație de criză în Rusia, așa că vă întrebăm pe noastră ce faceți ca și ministru de finanțe ca să salvați uh, depozitele noastre. Eu ce pot să răspund este că un singur răspuns e posibil și anume că contribuabilii nu sunt responsabili de alegerea dumneavoastră. Erați liber să alegeți unde vreți să investiți și cum și dumneavoastră ați ales în mod liber să investiți în ruble rusești. Așa că noi nu să intervenim. Nu vom interveni pentru că există niște mecanisme de compensare uh, care, de fapt, contrazic deciziile luate în uh, mandatul precedent al Parlamentului European referitor la Uniunea Bancară. Și băncile vor trebui să se descurce singure în aceste chestiuni de bail-in, în aceste instrumente de bail-in. Și abia după un mecanism de stabilizare poate fi activat, poate fi utilizat sau eventual Banca Centrală Europeană poate interveni. Noi nu putem oferi nimic care să fie diferit uh, entităților uh, private, indiv- indivizilor, pentru că de fapt e vorba de bani publici. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru Raios. Aș dori să vă fac un compliment în primul rând eu uh, mă ocup de dosarul uh, uh, reformelor, reformării structurale a băncilor și văd că se manifestă o dinamică importantă din momentul preluării președinției de Letonia. Și mă bucur acest lucru. Și acum ajung la întrebarea mea. În ultima jumătate de an am asistat la o decuplare dramatică a așteptărilor pe termen mediu uh, privind uh, inflația față de obiectivul uh, de inflație stabilit de care este puțin sub 2%. Acest lucru înseamnă că piața financiară um, pleacă de la premisa că elementele importante amintite de dumneavoastră, cum sunt reformele structurale și pleacă de la premisă că politica de cheltuieli sporită la care vom asista probabil de mâine, deci să pleacă de la premisa că cel puțin zona euro va evolua în mod uh, asemănător cu ce s-a întâmplat în uh, Japonia. Președintele Băncii Centrale Europene, domnul Draghi, într-un discurs recent, a atras atenția că nu dispune de instrumentele necesare care să permită Băncii Centrale Europene evitarea unei crize similare cu cea uh, care s-a manifestat în uh, Japonia. Și aș dori să știu care considerați că sunt uh, instrumentele, posibilitățile care să ne ajute să ajungem din nou la o inflație apropiată de 2% și apoi care sunt instrumentele de investiții pe lângă programul, programul de investiții Juncker, astfel încât să stabilizăm uh, situația de creștere economică și uh, așteptările privind inflația. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc pentru această întrebare. Mai întâi, în ceea ce privește Banca Centrală Europeană și de măsurile de inflație-deflație. Riscul de inflație și prevenirea acestui risc este o prerogativă a Băncii Centrale Europene, așa scrie în mandatul său, pentru că statele membre nu au alte instrumente diferite la dispoziția lor. Eu sunt convins că Banca Centrală Europeană va continua să uh, se aplece asupra acestui dosar în limitele impuse de mandatul său, așa că nu avem motive să ne îngrijorăm. Apoi, progresele rapide în materie de uniune bancară vor contribui la o redresare a zonei euro. Și am lucru și am menționat și exemplul uh, din Letonia. Și pentru a mă întoarce la întrebarea domnului Carins de adinaori, toate aceste măsuri care au fost menționate trebuie să fie luate simultan. Iar independența băncii centrale uh, din Letonia a fost absolut crucială tocmai pentru a depăși momentul de criză din Letonia. În consecință, sunt de părere că va trebui să menținem independența băncilor centrale naționale. Uh, au existat și în Letonia câteva încercări pentru a reduce gradul de independență și autonomia băncii centrale, dar Până la urmă, Rezultatele obținute ne-au demonstrat că am avut dreptate să menținem un grad înalt de autonomie și cred că acest lucru este asemănător cu situația Băncii Centrale Europene. Experiența din trecut ne-a demonstrat că Banca Centrală Europeană uh, și-a îndeplinit foarte bine misiunile. se ia. Eh, eh, ich, wollte nur einmal, eh, ich wollte nur kurz... Foarte pe scurt, 20 de secunde mai aveți la dispoziție. Doream să revin cu o întrebare. Considerați într-adevăr că am ajuns la o că această decuplare de ținta inflației de 2% în condițiile în care rata dobânzii de referință este atât de scăzută, aproape de 0%, nu reprezintă niciun risc de a ajunge în deflație? Uh, este domāju, că uh, tas patrezea situația riscul nerad. Un arī jūs tālākais uzdotais. Sunt de părere că în situația actuală și având în vedere și întrebarea noastră suplimentară referitoare la uh, ideea de a reînnoi, de a relansa uh, economia, e bine, avem la dispoziție, în cadrul semestrului european, acest fond european pentru investiții strategice, care ne va permite să avem investiții reale în economie. Thank you. Președintele, mulțumesc. Mai avem două solicitări în procedura catch the eye, două întrebări pe care le vom lua preună, Mai întâi, domnul Zile. Ja, paldies. Es no sākuma negribēju jautāt, bet tomēr... Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește planul domnului Juncker, fie că ne place, fie că nu ne place, în orice caz, acesta o să fie probabil eh, aprobat pe durata președinției letone. Ceea ce înseamnă că vom fi responsabili dacă dă greș. Și vom fi lăudați dacă va fi încoronat de succes. Acum, întrebarea este, cum anume, prin sistemul acesta al planului Juncker, cum anume vom ajunge la ceva funcțional? Unii, unora le teamă că mare parte dintre proiecte vor fi realizate în partea de vest a Europei și nu în țările care se află mai la periferie, pentru că, evident, capitalul privat ce își dorește? Își dorește uh, să aibă un randament maxim pentru investițiile făcute și poate că nu e chiar așa de avantajos să investești în proiecte care poate ar fi mai puțin importante din punct de vedere geopolitic. Renato Soru. Urmează domnul Renato Soru. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Ieci, am fost invidios față de americani când l-am ascultat pe domnul Obama în ceea ce privește uh, discursul despre starea națiunii, a explicat cum a apărut criza în 2008 în Statele Unite și apoi în Europa și a vorbit de toate aceste lucruri așa la uh, trecut. Uh, e vorba de o țară care vorbește de o rată de creștere ridicată, un nivel de ocupare destul de mare în ultimii ani și care privește cu încredere viitorul, în timp ce noi, noi în Europa, iată, suntem în în discuții și în certuri ne adresăm reproșuri unii altora, învinovățim uh, anumite state membre, fiecare încearcă să fie cel din tâi din clasă, în timp ce alții au dificultăți. Eu cred că Statele Unite au reușit să se descurce, să iasă mai repede decât noi din criză. De ce? Pentru că au o politică comună din punct de vedere monetar, o politică comună din punct de vedere fiscal, au uh, operat reforme, dar nu prin sărăcirea clasei de mijloc a păturii sociale de mijloc uh, și prin reducerea bugetelor și au făcut toate aceste reforme altfel. Acum, întrebarea este, pe durata acestui semestru, puteți noastră să faceți ceva concret pentru a ajunge la o Europa mai unită, o Europa care privește înspre viitor, ca să putem acționa cu toții din împreună, pentru că dacă e să ne ciondărim în continuare, nu vom ajunge nicăieri. Tātad šie uh, divi jautājumi, varbūt kaut kur arī eh, nedaudz. Vă mulțumesc pentru aceste două întrebări care se suprapun dintr-un anumit punct de vedere. Deci cred că pot, uh, pot să respect timpul care mi-a fost uh, acordat. În ceea ce privește Statele Unite ale Americii, nivelul inegalității din Statele Unite ale Americii este mult mai mare decât în orice țară membră a Uniunii Europene. Într-adevăr, nu este ușor să ajungem la un acord între noi, însă discutăm totuși despre singura perioadă din uh, istorie petrecută în Europa fără niciun război. Nu este ușor, după cum am spus, să convenim asupra tuturor aspectelor, însă cel puțin nu ne mai combatem pe câmpuri de bătălie. În ceea ce privește planul de investiții și riscul la care s-a referit domnul Zile, ei bine, eu nu cred că există acest risc. Este important Și aș dori să menționez în acest context că 80% din fondurile de coeziune sunt direcționate înspre uh, noile state membre ale Uniunii Europene. Statele membre s-au temut că aceste cheltuieli pentru, că, pentru politica de coeziune vor fi reduse, lucru care nu s-a întâmplat și vă pot asigura că politica de coeziune va exista în continuare. Aceste fonduri vor putea fi folosite de toate statele membre. În al doilea rând, o evoluție echilibrată, o dezvoltare echilibrată în Uniunea Europeană este importantă pentru toate statele membre. Există proiecte de mari dimensiuni, nu doar în, în statele mari, dar și în uh, statele mici, de exemplu uh, Rail Baltic. Și uităm deseori că există 17 miliarde de euro Uh, care sunt uh, dedicate întreprinderilor mici și mijlocii din acest program de investiții. O pondere importantă din uh, programul de investiții. În concluzie, eu consider că aceste fonduri vor fi distribuite în mod echitabil și este important să garantăm că fondurile investite nu reprezintă o povară uh, suplimentară pentru bugetele statelor. Ar trebui să încercăm să atragem mai multe investiții din sectorul privat. Pentru acest lucru, investițiile trebuie să fie unele uh, profitabile. Principalul risc este reprezentat de o Europa în care se continuă un deficit al un deficit investițional. Piața unică europeană este, are un rol deosebit de important. Este important ca toate, toate statele membre să profite de această piață unică. Obiectivul principal al politicii de coeziune este să garanteze o dezvoltare echilibrată a Uniunii Europene. Eu sunt uh, convins că vor exista uh, fonduri din acest nou fond european pentru investiții strategice care vor putea fi absorbite și de noile uh, state membre ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru acest schimb de opinii Uh, Rotnik. Uh, ultima întrebare ne-a demonstrat cât de important este această temă a Fondului European pentru Investiții Strategice. Uh, vă pot spune că mâine la ora 15 domnul Katainen va fi aici pentru a ne prezenta propunerea comisiei și așteptăm cu nerăbdare să vedem conținutul concret al acestei propuneri legislative. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, pentru prezentarea priorităților dumneavoastră. Doresc să insist pentru comisia noastră încheierea pachetului uh, cu fondurile de piață monetară este deosebit de importantă, la fel cum este încheierea tuturor dosarelor legislative de care ne ocupăm acum. De asemenea, este de- a fost deosebit de util la comunicarea Comisiei Europene pentru clarificarea interpretării acestor uh, reguli într-un mod unitar de către toată lumea. Este un pas înainte important la care a contribuit și un comisar din uh, Letonia, deci este o realizare importantă și sunt sigur că și Ecofin va îmbogăți această dezbatere. Desigur, politicile monetare țin de competența exclusivă a Băncii Centrale Europene. Comisia noastră a adoptat o rezoluție prin care își uh, exprimă îngrijorile legate de rata redusă a inflației și de faptul că ne îndepărtăm tot mai mult de obiectivul stabilit de sub 2%, dar aproape de 2%, pentru că acesta este mandatul Băncii Centrale Europene, însă, după cum a spus și dumneavoastră, și noi suntem de acord cu dumneavoastră, considerăm că trebuie să garantăm independența totală a Băncii Centrale Europene. Vă mulțumesc, de urmare, pentru prezența dumneavoastră, pentru acest schimb de opinii. Sper că vom colabora bine împreună și uh, succes pentru uh, următoarele șase luni. Suspendăm ședința și ne revedem, ne revedem la ora 15. Mulțumesc!